Good afternoon, colleagues. Uh, we... Bună ziua, stimați colegi. Trecem uh, mai departe cu punctul 24 al ordinii de zi, persoane dispărute în Cipru. Uh, situația prezentă și uh, dificultățile cu care se confruntă Comisia de Investigare a Persoanelor dispărute din Cipru. Avem și o prezentare, prezența unei delegații mixte, atât din partea cipriotă cât și eh, greacă cipriotă, cât și din partea uh, turco-cipriotă și un reprezentant din partea Națiunilor Unite. Uh, uh, probabil știți, stimați colegi, că pe chestiunea persoanelor dispărite în Cipru întotdeauna a fost o mare preocupare pentru Uh, Parlamentul European și Comisia Live um, uh, în declarația uh, cea mai recentă a Parlamentului a fost susținută în 2011. În 2012 am vizitat Ciprul și am avut un schimb de opinii cu membrii ai Comisiei pentru persoanele dispărute, date dispărute și mă bucur că astăzi membrii acestei comisii sunt prezente aici. Predecesorul meu, Fernando Lopez Aguilar, a luat și el în foarte în serios uh, uh, sarcina urmăririi uh, destinului persoanelor date dispărute în Cipru și mă bucur să-i pot continua activitatea. Vă reamintesc că CMP este Uh, organismul format în comun de cele două uh, comunități uh, pentru a investiga soarta celor dispărți după 1976. Vreau să oferim un călduros bun venit celor prezent, prezenți și vreau să rog Comisia să ne ofere un fel de status quo al situației actuale. Eh, după care vom auzi niște prezentări și vom avea și niște intervenții din partea mea. Golden Mai întâi dăm cuvântul domnului Paul Henri Arni, al treilea membru. Dânsul va începe. Thank you for inviting us. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim pentru invitația lansată de a vorbi în fața Comisiei Libe. Este o onoare, dar și o, o datorie de onoare de a vă prezenta progresele eh, noastre. Când oameni sunt dați dispăruți în situații de conflict, eh, cum ar fi actualmente în Irak, în Siria, în alte țări, uh, avem a face până la urmă cu consecința cea mai tragică a, a, a unui conflict. Dacă această problemă nu este rezolvată, nu poate fi vorba de o reconciliere a părților uh, conflictuale. Totul a început în 1981 cu um, uh, uh, crearea Comisiei Mixte sub auspiciile Națiunilor Unite Eh, dar aparte de negocierile de, eh, conduse de eh, Națiunile Unite. Au fost realizate liste ale persoanelor dispărute, o listă realizată de o comisie tripartită care a fost până la urmă practic avizată și de ICRC și Națiunile Unite nu, această listă însă nu are ca scop uh, uh, sau nu avea la început ca scop excumări sau uh, trimiterea în judecată a unor responsabili. Și astăzi comisia este tripartită și formată din cele două comunități. Un membru din comunitatea cipri, cipriotă greacă, un membru al comunității cipriote turce și un membru care este numit de secretarul general al Națiunilor Unite, care este și un soi de mediator care încearcă să uh, obțină uh, echilibrul uh, în uh, să păstreze echilibrul în această comisie. Uh, fiind vorba de trei voturi, întotdeauna trebuie să înclin balanța într-o parte sau alta. În ultimii 25 de ani, prioritatea a fost mai întâi de a uh, elabora lista definitivă a persoanelor dispărute, uh, ceea ce ne-a luat 14 ani. În Croația, uh, lista persoanelor a fost agreată abia după 20 de ani. Este o listă de 6500 de persoane. În 95 a fost adoptată lista persoanelor dispărute de ambele părți, de ambele comunități. Asta este lista cu care lucrăm și azi. Este vorba de 2001 persoane. În 94, între 94 și 98, investigațiile au dat rezultate, dar foarte limitate dacă avem ca informație doar că XY a dispărut la 2.30 în ziua cutare din anul respectiv, asta nu este o dovadă a dispariției, a dovada dispariției la un moment dat o constituie găsirea cadavrului sau a persoanei în viață. Ehm, din păcate, între 98 și 2004 nu au existat reuniuni formale ale Comisiei Mixte și în 2004 uh, au, s-au reluat legăturile pentru operaționalizarea din nou a acestei comisii uh, mixte care a putut să interacționeze de această dată și cu familiile celor despăruți, care a putut să se ocupe de exumări și reînhumări ale uh, persoanelor date dispărute uh, conform dorinței familiilor. Uh, în 2006 s-a început un program finanțat în principal din partea Uniunii Europene, Comisia Europeană și Parlamentul European, uh, de altfel asigură 80% din uh, cheltuielile programului. Care este modul de operare? Modul uh, operațional este foarte simplu. Există o imunitate conferită martorilor care oferă informații Comisiei Mixte, deci spre desubirea de Croația de alte țări, Uh, locul exumării nu devine în mod automat uh, locul unei infracțiuni, unei crime și de aceea nici nu, uh, în Cipru nici nu apare vreo procedură judiciară care în consecință pentru aceste exumări. Doamna Cucec va prelua sarcina prezentării de aici încolo. Mulțumesc, domnule Arni. Eu aș vrea să mulțumesc uh, distinșilor membri ai uh, Comisiei Livie pentru uh, șansa pe care ne oferă pentru a face această prezentare. Domnul Arni a spus-o deja, atmosfera pozitivă de pe insulă se reflectă și asupra activităților noastre în CMP. Acum avem posibilități sporite de a ne desfășura activitatea. Este un proiect foarte important care el însuși a evoluat și s-a adaptat în funcție de nevoile proiectului și în funcție de condițiile de pe insulă. operațiunile noastre s-au desfășurat în cinci faze. Mai întâi este o fază de investigație, de anchetă, care este uh, esența, pentru că dacă nu ai investigații de calitate, dacă nu ai informații fiabile, atunci nici nu ai cum să ajungi la exumări și să ajungi la uh, rezultatele finale. A doua fază este uh, exumarea, apoi uh, analiza antropologică, analiza genetică și în a cincea fază returnarea rămășițelor nesufețite familiilor. zilnic lucrăm peste tot pe insulă, în ambele comunități, și în nord și în sud, cu nouă echipe. Anual exumăm între 100 eh, și 120 de eh, cadavre lucrează în acest uh, uh, proiect 44 uh, arheologi. Sunt tineri care se înțeleg foarte bine și este o primă colaborare permanentă, anuală, între membrii ai comunității grecești, respectiv turce și analizele noastre sunt uh, desfășurate în comun. Uh, cipriuții, ciprioții au resurse umane foarte bune în toate sferele științe, deci putem să recurgem la proprii noștri experți care, pe lângă faptul că au expertiză, au și o participare personală foarte importantă pentru proiectul nostru. Este un uh, proiect uh, uh, uh propriu al CMP, dar avem și uh, unele funcții de analitică externalizate unui laborator uh, extern. Avem doi geneticieni proprii care colaborează în laboratorul nostru central. Sigur că uh, cele mai emoționale momente și părți ale proiectului sunt reprezentate de returnarea rămășițelor pământești uh, către membrii familiei. Da? Uh, poate că um, cei care acum primesc rămășițele pământești ale părinților lor au avut trei luni sau cinci ani când, uh, când părinții au dispărut. Dar totuși asta este ceea ce doresc familiile ca membrii lor, de dragii lor, să se întoarcă în țară. Până acum am identificat, am exumat 53% din persoanele dispărute, dar am reușit să identificăm doar în jur de 30% dintre acestea. Este foarte important să avem o cartare bună a locurilor de exhumare. Trebuie să împărtășim informațiile, toate informațiile pe care le obținem uh, în cursul activității noastre pentru a conferi acuratețe rezultatelor. După cum domnul Arnil a spus, oferim confidențialitate și imunitate martorilor oculari. Trebuie să reconstruim, să refacem încrederea și doar așa se poate. Exurmările noastre sunt uh, programate, planificate înainte cu șase luni și, evident, ne adaptăm din mers la nevoile specifice ale momentului. După cum vedeți uh, din imagini, unele exumări sunt extrem de dificile. Există uh, exumări de suprafață, unele de adâncime, Uh, și căutăm persoane care au dispărut între 1960 și 1974. Avem și uh, gropi comune uh, unde este foarte dificil să analizez rămășițele pământești. Iată una, o imagine din laboratorul nostru antropologic în care lucrează zilnic oameni uh, pentru a recupera și a atribui uh, oase din scheletele persoanelor uh, dispărute. Și analiza genetică uh, este diferită, dificilă, îmi cer scuze, pentru că foarte multe din persoanele dispărute și exumate deodată aparțin aceleași comunități, sunt poate chiar rude între ele și până la urmă returnarea rămășițelor pământești este momentul cel mai emoțional. Și trebuie să vă spun că totuși cea mai mare susținere o primim tocmai din partea acestor familii care așteaptă să se întoarcă uh, membrii lor în, în sânul familiei. Aceste rămășițe sunt apoi reînhumate conform tradiției uh, și religiei fiecăruia. Noi ce facem uh, este, facem un efort extraordinar de reconciliere, încercând să închidem o pagină foarte închisă, neagră a istoriei insulei noastre și dacă vrem să mergem mai departe, este nevoie de această reconciliere. În plus, am uitat să vă mai spun că oferim și asistentă psihologică familiilor uh, implicate. Mulțumesc uh, Libe pentru invitație. Sunt uh, membrul uh, comunității, din partea comunității uh, elene din Cipru și vă ofer câteva cifre din ultimii 10 ani ale proiectului. Avem 2001 persoane dispărute din care 1508 ciprioți greci și 493 ciprioți turci am exumat până acum 1064 uh, cadavre. Aceste cifre se bazează pe uh, date arheologice uh, inițiale și se referă la schelete complete. Am identificat din acestea 629 de trupuri. Uneori Eh, este dificil eh, să eh, faci o identificare și să reconstitui un schelet pentru că există condiții de deteriorare a cadavrelor foarte diferite de la caz la caz, de la locație la locație. În ce privește identificările, 2013 și 2014 au fost ani foarte importanți Eh, se vede și din cifrele prezentate, avem peste 100 eh, de identificări. În 2002, de ce? În 2012 am eh, introdus o nouă metodologie de identitate, identificare, cu o nouă tehnologie, dar am extins și uh, Uh, capacitățile noastre de analiză prin angajarea unor uh, cercetători și experți suplimentari. Uh, în 2015 numărul acestor identificări scade, dar a crescut capacita- a, a crescut numărul cazurilor complicate care sunt și consumatoare de timp în ce privește exumările, avem o scădere între 2011-2014 din cauza lipsei de informații în legătură cu posibile locuri de înhumare. În 2015, exumând mai multe gropi comune, am, au, au crescut numărul exumărilor per ansamblu. Sigur că încercăm să păstrăm uh, indicatorii la acest nivel sau poate chiar să-i creștem astfel încât numărul cazurilor nerezolvate să fie cât se poate de redus. În ce privește bugetul, uh, după cum foarte bine știți, uh, principalul donator este Uniunea Europeană. Dar mai există și alte țări care contribuie în mod regulat la eforturile noastre, cum ar fi Elveția, Statele Unite ale Americii, Germania și, evident, Ciprul. Mă folosesc de acest prilej pentru a mulțumi și Uniunii Europene și uh, statelor uh, donatoare pentru sprijinul lor, uh, sperând că finanțarea acesta, aceasta de până acum se va păstra sau poate chiar va crește. Ea este esențială atât pentru reconcilierea și împăcarea familiilor noastre, cât și pentru viitorul insulei noastre în ansamblu. Care sunt provocările cu care suntem confruntați. Lucrăm într-un mediu politic complex uh, pentru că nu avem acorduri politice în vicoare. Deci uh, lucrăm într-un mediu oarecum dificil, uh, cu un număr foarte mare de actori de care trebuie să ținem cont. Deci uh, trebuie să găsim metode de a coopera și a colabora uh, cu uh, toți acești actori, toate aceste părți interesate. Dar timpul nu ne ajută, martorii îmbătrânesc, poate nici nu mai trăiesc, sunt tot mai puțini și familiile nici nu mai, nici nu mai sunt ele organizate așa cum erau la momentul în care au dispărut rudele lor relocarea uh, cadavrelor uh, este și ea un proces dificil și în plus uh, până nu de mult nu am avut niciun fel de acces la zone declarate de interes militar. Acum am primit acces în astfel de zone pentru încă trei ani, ceea ce este o mare realizare. Uh, unele elemente de succes cu care ne mândrim este o inițiativă uh, locală cu un mandat limitat, astfel încât uh, CMP se concentrează exclusiv pe aspecte umanitare. Imunitatea oferită martorilor oculari este și ea un succes important pe care l-am obținut cu susținerea Secretariatului General al Națiunilor Unite. Chiar anul trecut, în mai 2015, am avut o întâlnire foarte importantă pe această temă cu secretarul general. Există și un interes din ce în ce mai, part, ce în ce mai important din partea unor părți interesate din Orientul Mijlociu, 20 de iracheni, iranieni, libanezi sunt Uh, instruiți în laboratorul nostru. Trebuie să menționez că uh, sprijinul Uniunii Europene este absolut esențial pentru noi și de aceea uh, trebuie să mulțumim Uniunii Europene pentru acest efort fără de care programul nostru nu ar fi posibil. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc, vă mulțumim tuturor pentru prezentări. Avem o serie de colegi între timp ajunși în sală care au făcut parte din delegația LIBE eh, care a vizitat proiectul dumneavoastră. Am eh, și vizitat unii dintre noi eh, și muzeul de analiză, oh, laboratorul de analiză antropologică, am participat la unele ceremonii funerare și am înțeles că subiectul este extrem de sensibil. Dar nu eu trebuie să uh, fac aici um, declarații. Minutele pe care le avem la dispoziție ar trebui să fie ocupate de membrii uh, noștri. Um, vreau să vă mulțumesc uh, în nume personal însă și în numele predecesorului meu, Lopez Aguilar, pentru tot efortul pe care îl depuneți. Stimați colegi, Comentariile uh, și întrebările dumneavoastră sunt binevenite și o să încep lista uh, intervenienților cu cu domnul Cristoforos, spune vorbitorul. Da. Cristoforul, da, știu, e un nume dificil, domnule președinte. Καταρχήν să se ευχαριστήσω Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi mai întâi să vă, mulțumesc pentru, să vă mulțumesc pentru organizarea acestei eh, prezențe a CMP în eh, mijlocul nostru. Vreau să spun că suntem eh, foarte recunoscători Uniunii Europene, dar și Parlamentului European pentru sprijinul care a fost acordat, inclusiv în termeni bugetari, astfel încât eh, CMP să își poată desfășura activitatea eh, fără întrerupere. Este în primul rând o sarcină umanitară și nu vorbim aici de niciun fel de scop eh, politic. În ce privește persoanele dispărute, evident sunt și implicații foarte sensibile în activitatea de identificare a acestora. Dar tocmai asta încercăm după 42 de ani să punem capăt uh, statutului de persoană dispărută, să împăcăm familiile, să reconciliem ceea ce s-a întâmplat acum uh, peste 40 de ani. Și uh, tocmai de aceea sarcina Comisiei Mixte CMP este foarte importantă și este foarte important să susținem activitatea ei până la achitarea de mandatul cu care a fost înzestrată. Uh, ne-ar bucura dacă uh, activitățile de uh, identificare ar putea fi accelerate până la identificarea ultimului trup neînsuflețit, astfel încât după 42 de ani sau mai mult să putem avea un rezultat final. Încă există zone de interdicție trasate de armata turcă, încă există zone în care nu putem pătrunde este important uh, ca uh, în cadrul activității uh, CMP să se ofere acces și la arhivele militare turce. Din, part, din cauza lipsei de acces la aceste arhive, nu avem posibilitatea să uh, uh, identificăm toate gropile comune. Turcia nu poate să refuze uh, pe motive umanitare uh, uh, accesul la aceste dosare. De aceea cred că trebuie să continuăm să exercităm presiunea asupra Ancarei pentru a se ajunge la uh, publicarea acestor uh, dosare de arhivă. E drept, Turcia a mai deschis unele dintre zonele de interdicție militară, dar am constatat că uh, cu partea turcă a solicitat din partea uh, uh, comunității cipriote elene o măsură similară, ceea ce este o provocare, nu vă supărați, pentru că Turcia a fost cea care a uh, invadat și a ocupat parte din insulă. Nu trebuie ca Turcia să împiedice aceste măsuri de exumare și de identificare. Domnul Kirkos, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Voi vorbi limba greacă. Mă bucur să uh, văd acești oaspeți prezenți astăzi aici. Activitatea lor este semnificativă și sunt îngrăzător că odată cu trecerea timpului va trebui să facem tot posibil pentru a le consolida activitatea. Cum a spus și domnul Cristoforu, este foarte important ca uh, autoritățile uh, turcești, care dețin foarte multe informații, să poată coopera. Există aceste zone militare în zona ocupată a insulei și din câte am uh, auzit, e foarte important să existe anumite lămuriri uh, și o anumită transparență în legătură cu ce s-a întâmplat în aceste zone. Doar așa putem lămuri lucrurile. Încă o dată felicitări pentru uh, munca dumneavoastră. Mulțumim, domnul Halaatu. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim pentru prezentări. Puteți spune ceva despre martori, ce fel de oameni sunt și cum au ei legătură cu evenimentele? Presupun că există un motiv pentru care e nevoie de imunitate pentru ei. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Teocarus. Mulțumesc, domnule președinte, mai întâi. Dați-mi voie să spun că sunt foarte tristă în legătură cu toate aceste crime care au fost făcute împotriva civililor, iar aceste acte sunt unele care îmi provoacă o mare tristețe. Cred că ar fi foarte bine dacă am putea avea anumite proceduri uh, juridice care să poată clarifica aceste situații. Unii oameni au fost uh, prizonieri uh, ai armatei turce în 1974 și au fost uciși cu sânge rece. Am auzit toate acestea din partea unor surse care uh, mi-au uh, garantat acuratețea informațiilor. Bineînțeles, aceasta nu este vina comisiei că n-a reușit să afle cine anume uh, era responsabil pentru astfel de crime. Apoi, am început să facem tot posibilul să existe un buget, să existe fondurile necesare pentru ca Comisia să-și poată desfășura activitatea. Încă o dată îi felicit pentru uh, toată munca lor, însă cred că aceste infracțiuni ar trebui pedepsite dacă e ca uh, oamenii să poată să încheie acest episod, să treacă peste el. O parte dintre aceste zone militare au fost acum deschise, poate chiar uh, lucrurile s-au încheiat în ceea ce le privește. Pot să-mi exprim uh, încă o dată tristețea pentru faptul că Laboratorul uh, genetic uh, din Cipru, deși a făcut o treabă foarte bună, acum este mutat. Cred că e păcat că lucrurile stau așa. Apoi, ne interesează problema uh, bugetară care uh, a apăsat asupra Ciprului uh, încă dinainte de invazie. Mulțumesc! Doamna Albiol Guzman. Mulțumesc. Mai întâi dați-mi voie să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră foarte bună. Din partea stângii europene dorim să vă spunem că suntem conștienți de importanța acestei comisii în Cipru, atât pentru uh, ciprioții greci cât și pentru ciprioții turci. Credem că este esențial uh, munca dumneavoastră pentru a apropia cele două comunități și pentru a face un pas înspre reunificarea uh, acestor popoare și a insulei. Am vizitat facilitățile cu două de două ori uh, laboratorul antropologic uh, care face investigații legate de persoane dispărute și de fiecare dată când discutăm acest subiect înaintăm un amendament solicitând ca bugetul să fie sporit uh, pentru această muncă pentru că recunoaștem importanța muncii făcute. Am câteva întrebări. Mai întâi, sunt diverse grupuri uh, parlamentare aici și ne întrebăm cum am putea să vă asistăm în uh, munca dumneavoastră. Ați vorbit despre acces la uh, zonele militare unde n-ați avut acces timp de trei ani. Mai sunt și astăzi astfel de zone unde nu aveți acces și dacă da, care sunt aceste zone? Apoi, aveți o propunere uh, legată de identificarea și găsirea persoanelor dispărute. Aveți uh, vreun plan, vreo strategie? Eu vin din Spania, unde 40.000 de indivizi au fost uh, găsiți uh, în uh, grob comune și pot să vă spun că la nivelul autorităților spaniole nimeni nu a găsit deocamdată un plan pentru a returna aceste rămășițe pământești familiilor. Cu siguranță dorim să recunoaștem activitatea Uniunii Europene și a dumneavoastră. Salutăm efortul care s-a făcut în Cipru și sperăm că un astfel de exercițiu ar putea fi derulat și în Spania. Mulțumim! Domnul președinte, uh, mai am uh, trei vorbitori pe listă, simați colegi, după care încheiem lista vorbitorilor. Doamna Keller, doamna Wickstrom și doamna Sinetinos. Dați-mi voie după aceea să închid lista și înainte de asta le adăugăm pe listă pe domnul Mavrodiris. Uh, stimați colegi, lista vorbitorilor s-a închis. Doamna Keller. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc membrilor comisiei că au venit uh, astăzi aici. Eu am avut ocazia să vizitez uh, clădirile dumneavoastră uh, deja de câteva ori și este impresionantă munca de care vă ocupați. Am înțeles că astăzi aveți mai mult sprijin, acces în uh, zone esențiale pentru a încerca să găsiți uh, cât se poate de mulți oameni. Poate nu reușiți să-i găsiți pe toți și să-i returnați familiilor, uh, ceea ce este un exercițiu extrem de dureros de altfel, însă doar așa oamenii pot să încheie acest capitol al vieții lor și să meargă mai departe. Deci munca dumneavoastră este foarte importantă pentru reconciliere, pentru găsirea păcii și pentru a putea privi spre viitor. Cred că până la urmă la asta se reduce și efortul nostru comun în Europa. Dați un exemplu perfect de cooperare și de muncă în comunitate, ceea ce ar trebui să insuflețească și pe alții. Încă o dată vă mulțumesc și uh, vă dorim succes uh, pe viitor. Ca Parlament trebuie să fim conștienți de faptul că această comisie depinde de finanțarea europeană și Astfel trebuie să ne asigurăm că această finanțare va fi uh, oferită pe lângă uh, sprijinul politic pe care vi-l putem da, care este important. Sperăm să putem să continuăm activitatea dumneavoastră. Mulțumim! Mulțumim, domnule președinte, doamna Wickstrom. Mulțumesc mult, domnule președinte. Eu am fost una dintre persoanele care au avut uh, norocul de a călători în Cipru cu delegația acestei comisii acum câțiva ani. Am apreciat foarte mult acea vizită. Aș dori, bineînțeles, să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit uh, atunci uh, și să vă mulțumesc pentru munca minunată pe care o faceți. Ceea ce mi-amintesc încă din acea vizită este o imagine pe care nu o voi uita niciodată. Două femei tinere, o, o cercetătoare uh, cipriotă din Grecia și apoi o cercetătoare din partea comunității turce din Cipru, care erau amândouă însărcinate la acel moment și care ne-au prezentat sediul dumneavoastră și care au vorbit despre necesitatea reconcilierii uh, și despre modul în care munca lor încet, încet își va aduce contribuția la reconciliere. Pentru că trebuie să reținem că în ceea ce privește aspectele umane, tragedia celor care au dispărut uh, în Cipru în 1974 rămâne o rană deschisă în toate familiile până când rămășițele pământești vor fi date familiile, familiilor pentru că acestea să le poată înmormânta. Aș dori să spun că nu vorbim doar despre o rană deschisă pentru familiile implicate, ci despre o rană deschisă pentru noi toți în Europa. Cu toții am fost afectați de situația acestor familii, uh, pentru că până la urmă este uh, o încercare a istoriei noastre comune. Bineînțeles, uh, pe toți ne interesează o reconciliere, însă ne interesează și suferința oamenilor. Viitorul Comisiei este crucial, iar noi, în această comisie a Parlamentului, depindem de efortul dumneavoastră continuu pentru a ne ține la curent uh, cu cele mai recente informații și evoluții, astfel încât să putem uh, urmări uh, activitatea dumneavoastră. Dați-mi voie să mai subliniez și cât de impresionată sunt de uh, munca pe care o faceți și să subliniez că este o activitate foarte importantă. Clar, profităm acum de niște șanse pentru că avem un proces de pace, există negocieri între uh, cele două comunități, iar eu aș dori să știu, deși întrebarea mea s-ar putea să fie destul de vastă, mi-aș dori totuși să puteți să vă, referi, uh, să vă puteți referi la ea, și anume, în ce fel percepeți situația în acest moment și, de asemenea, cum o vedeți uh, în viitoarea perioadă, având în vedere această șansă pe care o putem identifica cu toții. Din nou aș dori să subliniez că suferința este a noastră, iar noi încercăm să uh, susținem toate familiile afectate și să găsim o soluție europeană de solidaritate pentru această problemă. Vă mulțumim încă o dată că ați călătorit până aici la noi și haideți să păstrăm deschis dialogul. Mulțumesc. Uh, domnul Sinedinos. Mulțumesc, domnule pre președinte. Aș dori să fac un comentariu mai degrabă, nu să adresez o întrebare. Au trecut mai mult de 40 de ani de la acea perioadă teribilă a invaziei și uh, ocupației unei treimi a insulei Cipru de către turci. Să nu uităm că a fost o invazie și că încă vorbim despre o ocupație. Ca martor ocular al acelei perioade, a ceea ce s-a întâmplat în 1974, sunt de acord cu doamna Teocarus în legătură cu modul în care forțele de ocupație uh, turcești uh, au ucis oameni. Multe dintre uh, rămășițele uh, găsite uh, poartă urme de gloanțe. Să nu uităm că Națiunile Unite și Uniunea Europeană au insistat pe drepturile omului în legătură cu persoanele care au dispărut. Dar au trecut deja 44 de ani, iar turcii au făcut o treabă foarte bună și au uh, scăpat de cât se poate de multe dovezi. Și asta în principal pentru că Uniunea Europeană a tărăgănat această chestiune. Uniunea Europeană și ONU, care avea o datorie să facă ceva, au eșuat. Mulțumesc. Domnul Mavridis. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi limba mea maternă. Mai întâi aș dori să vă spun care este părerea mea personală în legătură cu ceea ce se întâmplă. Eu Vin dintr-un sat care a suferit uh, de pe urma invaziei. Am uh, membri ai familiei și consăteni care încă n-au fost găsiți. Însă, trebuie spuse uh, că recunosc că această chestiune este umanitară în esența sa și încerc să separ această dimensiune de aspectele politice. pentru că sentimentul uh, de ușurare pe care îl simt familiile care primesc rămășițele unor membri dispăruți uh, cu 40 de ani în urmă este unul uh, impresionant. Trebuie să vedem cum am putea să devenim mai eficienți și mai eficace. Și am aici câteva idei. Mai întâi, Dacă am putea reveni uh, la uh, calitatea dumneavoastră de raportor, domnule Moraes, eu cred că ar trebui să uh, analizați anumite chestiuni dumneavoastră personal. Apoi, în ceea ce privește liniile bugetare, să nu uităm, sunt aspecte importante, la fel ca și chestiunea timpului. Timpul este esențial aici. Să nu uităm că vorbim, de adevărat, și de chestiuni politice, și de aceea uh, cooperarea cu Turcia este un aspect semnificativ. Cred că înțelegeți ce vreau să spun. Ca și martor ocular a ceea ce s-a întâmplat atunci, uh, pot să vă spun cât de semnificativă este participarea Turciei. În această dimineață, în această sală, nu, mă scuzați, în altă sală, în această clădire, s-a vorbit despre procesul de aderare al uh, Turciei. Era vorba despre o chestiune juridică. Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate este mai conștientă de acest lucru decât mine și spune că Turcia are un angajament asumat pentru a coopera în această problemă a persoanelor dispărute. Pe 12 mai 2014 uh, a fost dată această hotărâre a curții. Sunt așadar nerăbdător să văd cum vor progresa lucrurile și pot să vă spun că puteți uh, conta pe cooperarea mea. Mulțumesc! Mulțumim, uh, spune domnul președinte. Nu v-am restricționat uh, în intervenția noastră pentru că știam că aveți aceste idei și că v-ați dorit să le prezentați. Mă bucur că ați putut-o face în cadrul comisiei noastre. Stimați colegi, ați dori să nominalizați pe cineva? care să vorbească, pentru că nu avem suficient timp la dispoziție. Da, acesta este un subiect extrem de interesant și chiar dacă nu avem ultima dispoziție, vă rog să fiți succinți, dar să intrați totul în miezul discuției. Da, ca de obicei îmi revine mie datoria de a răspunde întrebărilor dificile, mai ales în ceea ce privește colaborarea cu Turcia. Mi-am luat notițe, au fost adresate șase, șapte întrebări și mi-am notat câteva chestiuni. Uh, dacă cooperarea cu Turcia are loc la ora actuală după decizia de a permite accesul în 30 de zone militare, dacă uh, mai există și alte zone decât aceste 30 de zone militare, mai, sunt, mai rămân uh, zone unde nu, nu, se, dă, nu se permite accesul, există un plan de acțiune și aici uh, această, această uh, posibilitate și uh, dacă conferința la nivel înalt care se desfășoară în Cipru ne va ajuta în ceea ce privește această chestiune. Acestea sunt notițele mele. Principala, principalul progres care a fost anunțat uh, pe 5 noiembrie în ceea ce privește zonele militare turcești există o, reprezintă un adevărat progres, fiindcă multiplică cu 3, accesul uh, anual pe care l-am avut la zonele militare, aveam acces la 2-3 zone pe an, iar acum, iată, avem acces la 10 zone pe an. Mai mult, uh, acum, uh, avem acces la toate zonele, da, din câte știm noi, am avut o listă de 30 de zone militare, mm, din ce știam noi, am cerut 10 zone militare și am primit 10, 10 pe an, accesul la 10 pe an. După aceea am uh, înștiințat autoritățile militare, și puțin eu am făcut-o din numele colegilor mei, că s-ar putea să uh, identificăm alte zone de către, cu ajutorul martelor și că vom reveni, uh, vom reveni cu alte solicitări. Acum mai adăugat patru zone militare la listă și am primit deja acordul că vor fi acord, va acorda accesul la aceste zone. Deci există cooperare la nivelul cel mai înalt. Aceasta a fost o decizie care s-a luat la nivel înalt, la, la nivelul uh, Ministerului de Apărare și de uh, Afaceri Externe. Aceasta deci este o evoluție pozitivă și din câte știm noi, nu mai există zone militare la care să nu mai avem acces cum suntem afectați de climatul uh, politic. Probabil nu este întâmplător că s-a acordat, s-a luat această decizie anul acesta datorită eforturilor noastre la ONU la nivel înalt, datorită activității domnului Cuciuc și uh, s-a anunțat deja în 2015 în, la un, un an după începerea, începerea negocierilor privind uh, soluționarea politică. Deci orice, orice progres în aceste negocieri ne influențează pe noi și orice vești proaste ne, uh, ne afectează și pe noi. Și ca niște note muzicale sunt uh, sunt, uh, ajung până la urechile noastre și uh, acum influența a fost pozitivă. Cum ne putem eficientiza mai mult? O să las pe colegii mei să răspundă, la fel ca activitatea genetică și alte chestiuni, uh, o să las pe colegii mei să vă răspundă. Um, I like to remind everybody that the... Aș dori să vă reamintesc că Comisia pentru persoane dispărute a fost însărcinată de ambele, de autoritățile din ambele uh, părți ale insulei. Dar uh, nu era vorba numai de 1974, de anul 74, ci începe din 63. Din 63 erau încă persoane dispărute uh, de peste 50 de ani, eh, Cipru se confruntă cu situația persoanelor dispărute. Și pe mine mă întristează când aud, mai ales din partea autorităților eh, eh, grecești, că se vorbește doar de 1974. Mi se frânge inima, fiindcă nu e o concurență, nu e un concurs în ceea ce privește persoanele dispărute. Nu cred că uh, uh, partea turcă a suferit mai mult decât partea grecească în Cipru. O persoană dispărută este o tragedie ce afectează familiile la fel peste tot și fiecare persoană dispărută trebuie să fie găsită. Fiecare familie are dreptul la justiție. Deci uh, această comisie uh, are, ca, are rolul de a face dreptate tuturor în, în măsura în care avem mandat uh, noi. Bineînțeles, lucrurile nu sunt deloc ușoare, fiindcă este o chestiune politică și uh, situația nu a fost soluționată pe insulă. Dacă ne uităm la istoria altor țări, chestiunile cu privire la persoane dispărute încep să fie rezolvate după ce se găsește o soluție politică. Noi facem asta înainte de a să fi găsit o soluție politică, ceea ce complică și mai mult lucrurile. O să mă opresc aici deocamdată și cred că colegul meu va mai adăuga unele lucruri. În ceea ce privește arhivele, da, ne ocupăm de acest lucru și este foarte important pentru mandatul nostru această activitate. Analizăm arhivele din uh, mai multe surse, ONU și nu numai. Nu numai din Turcia, asta ca să fim, uh, să spunem lucrurile foarte clar. Da, este ajutor, uh, duce, dar nu numai. Am fost întrebați care este estimarea noastră în uh, număr de ani până va fi finalizat acest proces, dacă vom obține aceleași rezultate în continuare, vom avea nevoie de 10 ani de zile, fiindcă jumătate din persoanele dispărute, despre jumătate din persoanele dispărute nu știm nimic. Dacă vrem să grăbim procesul, avem nevoie de o decizie politică și de sprijinul Uniunii Europene pentru a rezolva problemele care afectează activitatea de zi cu zi, fiindcă e vorba de un proces umanitar, dar ne scăldăm în discuții politice. În ceea ce privește laboratorul de genetică, acesta s-a bazat pe un proces de uh, Uh, licitație în, două, în începând din 2010, după aceea uh, pe perioada de 2 ani au fost licitații, în 2014 s-a participat la licitații internaționale, iată de ce am hotărât să mutăm sediul, fiindcă era, era, erau costurile mai scăzute. În ceea ce privește relocarea, este, acesta este un subiect despre care am mai discutat, încercăm să găsim noi informații și e nevoie de cooperare în acest sens. Pentru ca persoanele care participă la acest proces, pentru persoanele care participă la acest proces, unii deputați din Spania, de pildă, au vorbit despre importanța acestui proces. Trebuie să luăm uh, măsuri. Când, când luăm măsuri, nu luăm măsuri, nu luăm măsuri doar pentru ciprioți, ci pentru întreaga Europa. Fiindcă există milioane de persoane dispărute și în Orientul Mijlociu și când vorbim despre suferință, știm că și suferința lor este aceeași și e nevoie să se ca Uniunea Europeană să sprijine comisia noastră, care va putea apoi sprijini alte țări în momentul în care ne vom finaliza misiunea aici. Vă mulțumesc. I just would like to announce you um, on 11th of Pe 11 octombrie, Comisia Libe este invitată la o expoziție în Parlamentul European Uh, condusă de președinții Schulz și Juncker în ceea ce privește activitatea acestor tineri oameni de știință despre care ați vorbit și dumneavoastră. Am, uh, avem un uh, fotograf care va face poze și un scriitor ce va scrie o carte și apoi și această expoziție va fi prezidată de Ban Ki-moon și, de, și la și va, trece la, va ajunge și în Geneva la Crucea Roșie și va fi prezidată de președinții Schulz și Juncker în Parlamentul European și sper că pe 11 octombrie veți fi cu toții prezenți la această conferință, la această expoziție, mă scuzați. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ați că ne-ați dat întotdeauna informații aici la Libe și uh, mulțumesc și membrilor care au fost uh, sau s-au deplasat în, în delegații și au menținut această structură a răspunderii. La nivelul sugestiilor, domnule uh, Mavro, Mavronis, dacă, dacă ne prezentați ceva în scris, pot, pot, pot prezenta sugestiile colegilor, dar există structuri de uh, răspundere și de control la nivelul bugetului și la nivelul, și uh, la nivelul delegațiilor pentru Comisia Libe. Vă mulțumesc încă o dată pentru informațiile oferite și mulțumesc colegilor pentru această dezbatere extrem de interesantă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem o oarecare întârziere, îmi cer scuze colegilor care au așteptat începerea acestui punct. Este vorba despre instituirea unui mecanism al lui privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Okay, colleagues, an establishment of an EU mechanism on democracy, the rule of cum spuneam, working documents. Again, apologies. Îmi cer scuze eh, din partea raportorilor eh, și raportorilor din umbră pentru începerea cu întârzierea acestui eh, punct de pe ordinea de zi. Voi fi foarte scurt după mandatul primit în iunie anul trecut, Comisia a început o activitate de eh, eh, audit eh, cu privire la mecanismul UE pentru democrație, statul drept și drepturi fundamentale. Avem opt documente elaborate în cursul și legat de raportul pe care îl desfășurăm. Deci, vom avea o Uh, vom avea multe intervenții. Mai întâi doamna Flașicova Benova. Um, vă spun acum uh, cum vom proceda. Raportorul, apoi uh, evident întâi doamna Sofie Intfeld ca raportor va vorbi prima, apoi doamna Flașicova Benova. Vor vorbi toți raportorii din umbra și după aceea raportorul din AFCO. Mai întâi dau cuvântul doamnei Infeld uh, pentru a-și prezenta documentul de lucru cu privire la uh, crearea unui mecanism UE uh, privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Este o prezentare generică. După aceea, în locul domnului Engel, îi va da cuvântul doamnei Flașicova Benova și îmi cer scuze din partea domnului Engel. urmând, după ce faceți liniște în sală, să dau cuvântul domnului Engel, care uh, ne va prezenta documentul său de lucru privind uh, uh, un model european de guvernanță și doamna Flașicova va face o prezentare a unui, unei tabele de marcaj privind acest nou mecanism propus. după care voi da cuvântul domnului Kirchhoff pentru prezentarea documentului său de lucru, un studiu de impact al unor uh, proceduri de screening, după care voi trece la prezentarea doc- uh, documentului doamnei Spinelu privind articolul 2 și la, uh, privind carta ca bază pentru procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și după aceea doamna Luna C, care încă nu este în sală, va prezenta documentul său de lucru privind uh, mecanismele existente. Și nu în cel din urmă, uh, doamna Laura Ferrara uh, va prezenta documentul său privind acțiunile în justiție deschise de cetățeni ca formă filată de revendicare a respectării drepturilor fundamentale și vom analiza și dezbaterea parlamentară de anul trecut și dacă mai rămâne cineva în sală până atunci, voi da cuvântul și membrilor în nume propriu. Eh, poate vi se pare o glumă, dar este un set complex de documente, dar este foarte, foarte important și nu putem proceda altfel dacă vrem să ascultăm și să analizăm toate documentele. Eh, colegii s-au pregătit cu documentele de lucru și eu sper că până la urmă vom eh, răzbi. Dau cuvântul fără întârziere doamnei Infeld pentru a-și pregăti, prezenta documentul propriu de lucru privind uh, democrația, drepturile fundamentale și statul de drept. Voi încerca să mă rezum la mai puțin decât cele 5 minute care mi-au fost alocate. Mai întâi aș uh, dori să explic de ce avem atâtea documente de lucru. Nu doar pentru că subiectul este extrem de vast, ci pentru că este și un document uh, sensibil Uh, delicată uh, în anumite aspecte uh, și sensibil din punct de vedere politic. Tocmai de aceea am dorit să nu prezint eu un singur document, ci am încercat să mobilizez potențialul pe care îl are comisia prin primerii săi și vreau să spun că sunt impresionată foarte pozitiv de, de Eh, contribuțiile pe care le-am primit și de succesul acestei metode de lucru. Motivul pentru care eh, lucrăm la acest mecanism este următorul. Dacă analizăm eh, tratatele, atunci observăm că articolul 2 privind valorile împărtășite arată foarte clar că Uniunea Europeană este o comunitate de valori. Nu este doar o comunitate vamală, nu este doar o zonă de liber schimb, ci este în primul rând o comunitate de valori. În același timp este remarcabil că Uniunea Europeană, pe de o parte, s-a dotat cu instrumente uh, foarte eficace de, de apărarea diferitelor uh, valori ale sale, dar nu, valorilor, uh, dar nu s-a concentrat asupra valorilor fundamentale. Avem unele instrumente care, într-adevăr, sunt definite prin lege, dar sunt foarte uh, foarte slabe, sunt uh, uh, un, avem un mecanism de, privind de statul de drept, avem pe renumitul și notoriul uh, articol 7, uh, avem mecanisme de cooperare și verificare care țintesc uh, <coughs> asupra anumitor state membre, însă lipsesc uh, instrumente eh, neutre care să fie susținute public. Toate grupurile politice trebuie să participe la un astfel de eh, efort atât de vast de analiză. Tocmai de aceea eh, eu mi-am dorit un pact, nu un mecanism. Un pact este un concept la care aderă toată lumea din toate direcțiile și de pe toate laturile șicherului politic. Un mecanism este ceva mult mai sec care nu satisface nevoile și exigențele tuturor. Trebuie așadar să avem un pact care nu poate fi instrumentalizat din punct de vedere politic și care tratează toate statele membre la fel care în același timp uh, face uz de toate instrumentele existente, pentru că nu avem nevoie de instrumente noi. Există suficiente instrumente care pot pune în aplicare regulile statului de drept. Uh, nu vrem să reinventăm roata, ci vrem să integrăm ceea ce există deja. În acest scop, am solicitat Agenției pentru Drepturile Fundamentale să elaboreze un soi de model care ar integra instrumentele prezente. De asemenea, Libe a comisionat un, două studii care tocmai au fost finalizate și care fac mai mult sau mai puțin același lucru. O altă observație. Nu vrem să elaborăm un mecanism care să fie aplicat uh, și folosit de Parlamentul European. Nu, vrem un pact care să, se, să fie aplicabil Uniunii Europene în ansamblul său. Da? Deci vrem să monitorizăm nu numai statele membre, dar și instituțiile europene, adică să ne automonitorizăm, cu alte cuvinte. Tocmai de aceea mă bucur foarte mult că vom colabora cu Consiliul, respectiv președinția în exercițiu a Consiliului. Vom participa la sfârșitul acestei săptămâni la un seminar organizat de uh, organizat de președinția uh, în exercițiu. Vom uh, participa și la un seminar COSAC mai târziu în cursul acestui uh, semestru și ceea ce vom face acum, ca să ajung la propunerile noastre, vom, vom compila recomandările din cele 8 documente de lucru și le vom prezenta într-un raport unic în cursul lunii martie. Pentru informarea colegilor, săptămâna viitoare, pe 22 eh, februarie, vom avea o audiere, audiere comună cu Comisia AFCO, unde vom eh, invita um, experți din partea CEJ, a CEDO de la Strasburg, unde vom avea și o sesiune informală de informare și de schimb de experiență cu ONG-uri pe această temă. Acesta nu este un exercițiu care are ca și finalitate adoptarea unui raport care uh, să definească un instrument, un pact și așa mai departe. Nu. Vrem să elaborăm indicatori comuni, ceea ce, uh, ceea ce înseamnă un proces permanent. Este un proces permanent în care vrem să implicăm parlamentele naționale, vrem un an, ciclu anual de dezbateri publice pe această temă și vrem să uh, continuăm să ajustăm, să redefinim permanent uh, valorile noastre, valorile europene, centrale care ne definesc. Eu am speranța că acest raport va întruni o mare majoritate, nu doar în acest Parlament, ci și în opinia publică europeană. Da, mulțumim pentru această declarație de intenție foarte clară și acum uh, trecem la Monika Benova-Flašíková. Na úvod by som sa chcela poďakovať kolegovi Engelovi za možnosť, že môžem... Mulțumesc frumos, eh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Henkel pentru faptul că eh, uh, eh, pot să vorbesc înaintea lui. Vreau să mulțumesc și doamnei raportor Indfeld pentru abordarea dumnea ei în elaborarea acestui raport de inițiativă. Ea, tot din proprie inițiativă, a și arată ă, în prezent că ă, putem redacta împreună un raport ă, pentru întreaga Uniunea Europeană pe tema democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale. Am fost în mai multe rânduri raportoare și raportoare din umbră pentru diferite uh, rapoarte pe tema drepturi fun- drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană și fiecare dintre aceste rapoarte a fost uh, însemnat în felul său. Dar fiecare dintre aceste rapoarte nu făcea altceva decât să ia notă, să ia act de un anumit aspect individual legat de drepturile fundamentale. Nu aborda problematica în ansamblul său. De aceea apreciem că acest raport uh, cuprinde mai multe aspecte, uh, vizează respectarea drepturilor și valorilor democratice, respectarea regulilor statului de drept și care vizează și elaborarea acestora pe viitor, alături de un set de valori centrale. În acest raport vrem să abordăm și problema nerespectării anumitor drepturi fundamentale de către unele din statele membre. Ca și în rapoartele trecute, n-am vrut să recurgem la metodologia de lucru de tip name and shame, N-am vrut să arătăm cu degetul situația dintr-o țară sau din alt uh, stat membru, ci vrem să prezentăm o nouă metodologie uh, care uh, probabil va întruni o majoritate considerabilă în votul din plenară din aprilie. Pentru asta însă trebuie să fim mai ambițioși Trebuie să arătăm care sunt problemele și limitele mecanismului actual și trebuie în același timp nu doar să spunem ce nu funcționează, ci să oferim și niște soluții practice pentru că acest raport să nu fie un alt raport formal adoptat cu majoritate în Parlamentul European, dar care nu face nimic altceva decât să fie un dosar pus într-un sertar. În numele grupului meu al socialiștilor și democraților, Uh, mă vreau să vă vorbesc despre uh, problemele legate de nefuncționarea uh, statului de drept și a normelor democratice. Doamna Infeld a spus deja că avem renumitul articol 7 de încălcare a tratatelor, care zice dacă sunt încălcate prevederile Uh, articolului 2, atunci există posibilitatea ca instituțiile europene să ia măsuri în consecință. Știți foarte bine însă că articolul 7 până acum nu a fost pus în aplicare, asta și din cauza majorității care este calificate care este necesară în Consiliu. Pentru că orice procedură întemeiată pe articolul 7 are nevoie de o majoritate calificată. Părerea mea este că rolul instituțiilor europene nu este în mod primordial să pedepsească statele membre. Nu, dar statele membre s-au angajat prin semnatura lor să respecte anumite drepturi fundamentale și dacă aceste drepturi fundamentale nu sunt respectate în statele membre respective, atunci trebuie să poată fi luate măsuri pentru uh, punerea în aplicare a celor uh, drepturi. Iată care este menirea articolului 7 în opinia mea. Pentru mine este foarte dificil de imaginat că am putea să uh, Uh, modificăm tratatul de la Lisabona în sensul unei aprecieri a rolului și competențelor Comisiei Europene sau că am putea să schimbăm uh, regula majorității calificate care este în prezent uh, <clears throat> legată de aplicarea articolului 7. Este la fel ca în situația din Regatul Unit de acum primul ministru uh, al Marii Britanii vrea în prezent mai multe competențe pentru uh, nivelul național. Eu înțeleg foarte bine această intenție și eu am fost deputată în Parlamentul uh, Național, deci am toată înțelegerea și compasiunea, dar observăm că foarte multe din <coughs> deciziile parlamentelor naționale nu sunt în corcondanță cu deciziile eh, și rezoluțiile Parlamentului European și nu respectă eh, normele eh, promulgate de Comisia Europeană. Tocmai de aceea trebuie găsit un cadru de referință în care să se întâlnească nivelul național cu cel european. Și asta într-o zonă în care să nu există echivoc între competențele uh, Eh, la nivel eh, european, respectiv eh, național. Un astfel de cadru de referință poate fi creat și propus de către documentul nostru, raportul nostru, care ar putea să propună crearea unei comisii independente care să aibă ca și mandat posibilitatea de a redacta rapoarte de constatare și care să poată atrage atenția nu doar asupra unor situații de încălcare, situații în care deja s-a încălcat vreo prevedere europeană sau un drept fundamental, ci care să intervină încă înaintea adoptării în parlamentele naționale a unor uh, măsuri care Uh, uh, odată legiferate, ar uh, produce o încălcare a tratatelor sau a dreptului european. Așa, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale ar putea fi consolidate. Un alt aspect important – Trebuie create criterii și trebuie creați indicatori obiectivi prin care să devină uh, obiectivabil, măsurabil dacă sau nu au loc încălcări ale drepturilor fundamentale. Și în această privință am elaborat propuneri pentru definirea criteriilor respective. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, am, uh, mă bucur foarte mult că putem prezenta astăzi în fața colegilor Uh, documentele noastre de lucru. Vreau să mulțumesc tuturor co-raportorilor pentru contribuție și am toată încrederea că doamna raportor va include toate elementele esențiale ale documentelor noastre de lucru în raportul ei final pentru a uh, se crea un cadru de referință pentru respectarea cu strictețe a democrației, statului de drept și uh, drepturilor fundamentale. Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Engel. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte ca reacție la ceea ce a spus Monica, pentru că și acesta este un element al modului în care uh, putem uh, continua. Mie mi s-ar părea total amuzant dacă acum am refuza orice fel de schimbare de tratat pentru o perioadă de 10 ani. Și asta folosind scuza că cetățenii sau statele nu și-ar dori asta. Noi am putea să ne gândim la o schimbare de tratat, chiar dacă am putea să primim doar un stat membru nou, cu toții știți la care mă refer. Sau dacă am putea hotărâ să nu uh, participe anumite state la anumite aspecte. Toate acestea necesită schimbare de tratat. În articolul 7 E amuzant să vedem că cea mai cruntă pedeapsă pe care o avem uh, pentru un comportament prost al unui stat uh, membru, deci în cel mai uh, groaznic scenariu, ar fi să retragem votul din Consiliu. Asta nu s-a întâmplat niciodată până acum. Asta ca și cum Consiliul ar fi singura instituție care ar conta. Deci statul membru ar rămâne ancorat în celelalte instituții, dar pedeapsa supremă ar fi să se retragă votul din uh, Consiliu. Am putea să ne gândim la o altfel de pedeapsă, uh, una nucleară, și anume să retragem toată finanțarea europeană unui stat membru care nu se comportă așa cum trebuie. Dar haideți să revenim uh, la aspectele mai drăguțe. Vroiam să vă împărtășesc uh, ceva nu neapărat subliminal, ci ceva ce este adesea menționat într-o manieră mai puțin uh, formală. Înțeleg uh, că există anumite tipare europene ale bunei guvernanțe. Sunt chestiuni pe care le luăm ca atare, astfel încât nu mai insistăm asupra lor și insistăm asupra unor aspecte care adesea nici măcar nu mai există, dar nimănui nu pare să PSD asta. Insistăm foarte mult, de exemplu, pe separarea puterilor pentru a demonstra că un anume stat este guvernat într-o anumită manieră. Am observat, de exemplu, că în Regatul Unit toți cei din guvern fac parte și din Parlament, iar în Germania majoritatea celor din guvern sunt și în Parlament. Și în multe alte state există astfel de ase, uh, asemenea uh, aranjamente. Însă, se pare că nu ne deranjează prea tare. În anumite cazuri, chiar și avocații uh, poporului sunt uh, parte a guvernului uh, și membrii guvernului pot să fie parlamentari la rândul lor, deci situațiile se pot complica, însă nu ne-au deranjat aceste lucruri până acum. Alte aspecte care poate n-ar putea deranja sunt unele care Uh, sunt uh, cumva pe cale de dispariție. Am uh, abordat în documentul meu câteva asemenea situații. De exemplu, natura imparțială a unui stat, irreversibilitatea deciziilor politice după alegeri, apoi verificarea de conturi instituțională, care până la urmă asigură imparțialitatea statului, apoi permanența statului și a instituțiilor în baza imutabilității Constituției și în, exist, și în baza existenței unui peisaj mass media. Eu aș insista și pe existența societății civile, adică a organizațiilor de interes politic, dar fără natură politică, care continuă să prosperă, chiar dacă o parte din finanțarea lor poate uh, veni uh, din uh, străinătate. Mi-am depășit, se pare, deja timpul de intervenție Uh, prin ceea ce am spus și n-am timp să mai revin la aceste detalii, poate mai târziu. Acum câteva cuvinte în legătură cu câteva dintre aceste elemente, pentru că altfel uh, chiar îmi voi depăși uh, flagrant timpul. Apoi, natura imparțială a statului înseamnă că statul nu poate fi implicat în niciun fel de activități care aparțin unui individ Se pare că multe dintre aceste aspecte uh, nu uh, mai merg de la sine așa cum s-a întâmplat uh, în trecut. Reversibilitatea deciziilor. Legitimitatea democratică, după părerea mea, cuprinde faptul că fiecare decizie care trebuie luată la un anume moment poate să, ar trebui să fie reversibilă ușor. Asta înseamnă că trebuie să fie posibil ca o majoritate parlamentară alternativă eh, și pentru guvernul acesta să reexamineze acele numiri în aparatul de stat care ar putea avea o conotație politică. Nu este vorba despre destituirea arbitrară a titularului anumitor poziții, dar nici obligația de a-i menține pentru o perioadă de timp disproporționată. Adică după ce aceste persoane au privit uh, un vot de neîncredere pentru funcția pe care o ocupă. Asta înseamnă că uh, nu se uh, pot ignora dispozițiile constituționale care ne uh, obligă să avem o altă uh, logică, însă putem spune că uh, aceste hotărâri pot fi luate de o majoritate obișnuită, cea uh, similară unei majorități uh, parlamentare. Apoi, controlul și echilibru. Nu trebuie să insistăm aici, toată lumea știe ce înseamnă asta, însă aș spune că există anumită logică care zice că uh, executivul și sau șeful de stat, Parlamentul și sistemul uh, judiciar uh, trebuie să uh, fie în poziția în care să se oglindească unii pe ceilalți, adică atunci când apar probleme sau abuzuri dintr-un anumit unghi, să existe posibilitatea pentru celelalte părți să intervină adică președinte să poată dizolva Parlamentul sau sistemul judiciar să uh, regleze dezechilibrele mediului politic. Dacă lucrurile nu funcționează așa, apar probleme și problemele apar mai ales atunci când vorbim despre jurisdicția constituțională. Dacă justiția nu trebuie doar făcută, ci uh, trebuie văzută de cetățeni ca fiind uh, uh făcută, e bine, acest lucru este cu atât mai valabil pentru curte și tribunalele constituționale. Deci jurisprudența constituțională trebuie văzut dacă este uh, adecvată. Dacă nu mai e adecvat, atunci nu mai suntem în modelul european de uh, guvernanță. Pentru unele situații, uh, uh afirmație este chiar reală și adevărată. Apoi, perenitatea statului și a instituțiilor, și aici ne referim și la mass media, perenitatea statului și a instituțiilor înseamnă următoarele – statul în forma sa actuală, acceptabilă mari majorități, nu poate fi schimbată, alegerile pot să schimbe politicile, dar ele nu trebuie să schimbe statul. Când statul se schimbă, politica nu se mai schimbă, ori aceasta este cea mai problematică evoluție la care ne-am putea gândi. Atât doream să vă spun pe mare, în mare. Cum am putea formula toate acestea fără o schimbare de tratat, e bine, uh, modul în care vor uh, evolua lucrurile va fi hotărător. Mulțumim, domnule Engel. Aș fi putut să mai ascult ce aveți de zis, însă domnul Kirchhoff uh, uh, nu părea să mai fie dornic să vă asculte. Aș dori să-i reamintesc și dânsului uh, și mie uh, faptul că uh, și ofițer de punere aplicare a legii și episcop fac parte din Parlamentul nostru. Nu știu dacă uh, domnul Kirchhoff va dori să se refere la asta în prezentarea sa, însă asta este realitatea Regatului Unit. Dați-mi voie să trec la domnul Kirchhoff, care și va prezenta documentul legat de democrație, dreptul fundamental și statul de uh, drept în procedura sa de screening. Aveți cuvântul. Voi ignora comentariile dumneavoastră, domnule președinte. Domnul președinte, întotdeauna faceți asta. Nu, pentru că ne-ați răpit prea mult timp în această după-amiază. Aș dori să, să vă mulțumesc pentru această uh, introducere, dacă pot să numesc uh, așa. Aș dori să mulțumesc și raportorilor pentru uh, munca depusă. Cu toții știm că mecanismul statului de drept este un subiect fierbinte în acest for și sunt sigur că va continua să fie așa însă, după cum știți, nu întotdeauna am susținut inițiativele acestui Parlament în legătură cu mecanismul statului de drept sau uh, graba sa de a transforma Parlamentul într-o instanță, însă susțin obiectivele principale uh, pe care le putem observa acum și susțin un mecanism eficient care să creeze un dialog mai bun între statele membre și comisie și care să detensioneze uh, situația. Acest lucru este preferabil uh, oricăror uh, uh na, uh, elemente dramatice. Apoi uh, pot să spun că m-au interesat aceste aspecte în uh, legătură cu evaluările de impact și cu procedurile de screening. Poate nu sunt cele mai uh, simpatice subiecte, însă sunt esențiale pentru a ne asigura că legislația pe care o adoptăm noi respectă drepturile omului și achiul nostru în acest sens și valorile noastre fundamentale. Ce dovedește acest document de lucru este următorul fapt. Există diverse căi prin care putem analiza aceste analize de impact și putem lua în calcul aceste drepturi ale omului pe tot uh, parcursul procesului legislativ. Există un uh, grup de lucru pentru uh, drepturile omului, libera circulație a persoanelor și valorile fundamentale, care face o treabă foarte bună în acest for. Însă ce este clar e că instituție nu comunică unele cu celelalte și că fiecare face lucrurile de capul său. Care este scopul unui dialog cu sens în Uh, procesul de uh, formulare a propunerilor legislative. Ei bine, important este să nu existe câte o interpretare legislativă a fiecărei instituții în parte. Impactul meu, uh, um, Ideea mea ar fi ca aceste aspecte să fie luate în calcul pentru a avea o um, agendă mai bună în ceea ce privește legiferarea. De asemenea, ar trebui să existe și un grup de lucru intrainstituțional care să analizeze aceste chestiuni. Este absolut imposibil uh, să ne asigurăm că pe viitor toate legile vor fi bune. Um, e important ca statele membre să poată comunica cu uh, Comisia în legătură cu propria legislație, însă o mai bună pregătire, planificare, mai bună analiză de impact, cooperare și coerență între acțiunile instituțiilor statelor membre cu siguranță vor aduce beneficii. Și printre acestea putem uh, enumera mai puține litigii costisitoare, mai bună claritate pentru cetățenii Uniunii Europene și uh, Asta pentru că ei își cunosc mai bine în regulă, mai puțină incertitudine pentru statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației comunitare și apoi necesitatea de a revizui legislația redactată prost uh, um, Însă dacă facem acest proces uh, mai uh, rar, uh, economisim bani și timp. Mai întâi trebuie să folosim experții la nivel național atunci când e vorba despre posibilul impact al legislației asupra statelor naționale. Apoi instituțiile europene trebuie să creeze un dialog cu statele membre, să se bazeze pe experiența și nevoile lor individuale. Făcând asta la un stadiu timpuriu, ele n-ar mai fi șocate de posibile neclarități sau incompatibilități între diferite culturi. Apoi, trebuie să existe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 Uh, evaluări de impact de după negocieri și înainte de uh, adoptarea legilor. Pe durata uh, dialogului tripartite, propunerea se schimbă adesea radical, iar impactul legislației finale va fi complet diferit de cel al propunerii inițiale înaintate de comisie în ceea ce privește costul, impactul asupra drepturilor fundamentale și proporționalitatea sa. De, a, de aceea, anumite state membre nu aplică regulile așa cum trebuie și astfel sunt afectate drepturile fundamentale ale indivizilor. Pur și simplu simplu nu are niciun fel de sens să faci asta când toate uh, aceste probleme ar putea fi evitate cu totul. În cel din urmă, evaluările de impact, una la început și una la sfârșit, ar crea uh, legi mai bune, legi pe care statele membre uh, sunt pregătite să le adopte. Apoi, ar trebui să avem o analiză de impact pentru toate legile, nu doar pentru unele dintre ele, deci pentru toate. Și un ultim aspect acum, patru ar trebui să ne axăm pe cooperarea interinstituțională și să uh, creăm astfel o cultură a statului de drept. Această cultură poate fi dezvoltată doar dacă vorbim unii cu ceilalți, prin comunicare instituțională, prin uh, statele membre care comunică cu Bruxelles. Trebuie să fim conștienți de faptul că atunci când Parlamentul adaugă politică și tensiune la anumite situații, nu face altceva decât să-și subineze adesea poziția. Procesul ar trebui să fie unul calm, în care statele membre sunt încurajate să caute sprijin dacă dacă nu înțeleg uh, care este conformitatea cu drepturile fundamentale la nivel național și n-ar trebui să aștepte ca Comisia să le bată la ușă sau ca Parlamentul să uh, sosească, să intre în scenă, uh, dând din picioare. Din nou, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, raportorului și sper că aici vom putea avea ceva la îndemână, astfel încât să uh, creăm o abordare ordonată a drepturilor omului. De asemenea, ar trebui să încurajăm instituțiile europene să vorbească cu statele naționale, luându-le în luându în calcul ca parteneri, nu preferând o poziție de stăpân supus. Mulțumim. Acum uh, doamna Spinele își va prezenta uh, propriul document în legătură cu articolul 2 uh, al cartei, în legătură cu uh, procedurile de încălcare. Cosa grație al... Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei raportor care a reușit uh, să rezume lucrurile foarte frumos și ne-a ascultat cu multă atenție. În documentul de lucru, așa cum s-a spus, Uniunea Europeană are mecanisme pentru a soluționa problema respectării drepturilor omului în statele, în statele membre, precum și respectarea statului de drept. Aceste mecanisme se referă la uh, diverse restricții. În documentul de lucru, am analizat limitele din procedura uh, de încălcare în ceea ce privește stipulată la articolul 2 din TUE, fie că este vorba despre natura procedurii care se aplică în, pentru dreptul european, dar și în ceea ce privește modul în care se pot pune în aplicare. Avem nevoie de sistem de sancțiuni clare și demonstrabile, justificabile. Uh, s-au acordat uh, derogări uh, de, pentru a depăși articolul 7 în ceea ce privește controlul statului de drept. Fiindcă pe bună, pe bună dreptate, aceasta a fost fi considerată o opțiune armă nucleară, o armă pe care știi că nu o vei folosi niciodată. Ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană oferă măsuri doar de pedepsire, măsuri negative în, legăt- în, în, în um, legătură cu articolul 2 și nu există standarde minime de comportament și, uh, și uh, limite de acțiune minime pentru statele membre și pentru, uh, pentru instituțiile Uniunii Europene. Fără carta, carta care este un fel de care este documentul principal al drepturilor omului în Uniunea Europeană, nu am putea face nimic. Chiar dacă însă știm că este legată de Tratatul Uniunii Europene, nu există acest statut stipulat în document. Există o legislație primară care este șchioapă. Iată de ce trebuie să ne concentrăm asupra drepturilor și nu neapărat asupra făptașilor de infracțiuni. Standardele trebuie să fie promovate și drepturile omului. Iar pe această bază trebuie să fie jude- judecați actorii statali sau instituționali. Iată de ce este important să se depășească limitele de la articolul 51 al cartei, și să se depășească, de, să, se depășească legislația europeană, asigurându-ne că carta poate evalua respectarea drepturilor omului în Uniunea Europeană și aplicarea acestora în statele membre și la nivelul instituțiilor. Eu aș dori să ca sfera de aplicare să fie lărgită pentru a permite și participarea altor actori este important să se instituie un organism independent. cum ar fi Comisia de Experți privind drepturile fundamentale din 2002 sau Comisia de la Veneția. Și așa cum a spus Sophie în prezentarea sa, aceasta se ocupă cu monitorizarea statului de drept în mod permanent. ocupându-se de legislație europeană, dar elaborând avize independente pentru toți cei interesați. În al doilea rând, cred că este crucial ca Parlamentul European, cât și Parlamentele naționale să fie implicate pentru a ne asigura că cetățenii sunt uh, reprezentați la toate nivelurile. În al treilea rând, ar fi de neconceput să facem o legătură între între să, să, ne, să ne aplicăm asupra drepturilor fără să ne aplicăm și asupra instanțelor. Și în ceea ce privește instanțele europene, putem să extindem uh, procedura de la articolul 258 din uh, TFUE pentru a include și prevederile cartei ca temei juridic, așa cum a fost interpretată de CEDO și de CEJ. Să nu uităm că avem instituții europene, la ora actuală, în afara Uniunii Europene, deci ar trebui să, să începem negocierile privind statutul de membru al Convenției Europene privind drepturile omului. Mai ales la ora actuală este foarte important în, în ceea ce privește politicile, politica externă ca o zonă liberă, fără niciun fel de control. Cred că ar fi bine să devenim membri a Cartei Europene pentru Drepturile Omului, care, care oferă reparații pentru încălcarea drepturilor uh, civile și principiile civice, precum și drepturile civile, trebuie să se îmbine prin interpretarea dispozițiilor cartei. Mulțumesc, Barbara. Doamna Cec acum își va prezenta documentul de lucru privind metodele și mecanismele existente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamne raportor, mulțumesc lui Sofie Infeld pentru un proces foarte bun care încearcă să ne să creeze o legătură, indiferent de apartența partinică, și să creăm ceva care sperăm noi va fi un nou început uh, față de situația din ultimii ani, situație care s-a dovedit uh, nefuncțională, chiar dacă nu-mi place să, să mă refer la articolul 7 ca armă nucleară, fiindcă, așa cum a spus colegul Engel, cea mai uh, aspră pedeapsă este că se retrage dreptul de vot. Bine, poate pentru unele guverne este o armă nucleară, o bombă nucleară, dar uh, să zicem, pentru mine o bombă nucleară are un uh, efect mai destructiv. Dar ce se întâmplă? Să sperăm că nu va fi niciodată folosit acest instrument, sau mă rog, ca bomba nucleară să că nu va fi niciodată folosit, este un termen care arată foarte clar că ce aveam până acum nu funcționează. Deci, uh, și asta mai ales procedura articolului 7. Eu am spus asta în nenumărate rânduri când uh, am, am referit la acest subiect mm, venind din Austria și având așa numitele sancțiuni împotriva guvernului. Acolo s-a manifestat articolul 7, dar modul în care a fost folosit articolul 7 este, este, se face în așa fel încât nu va fi folosit. Deci nu funcționează. Și aici aș vrea să facem referire și la ce a spus colegul uh, Engels, care a vorbit de mai multe sisteme. Avem în mai multe state membre separarea puterilor, deci nu în toate statele membre există la nivel instituțional separarea puterilor. Pe unele nici nu le interesează, dar la nivel european, lipsa de separare a puterilor între Consiliu, care este ramura executivă, sau ar trebui să fie, nu ar trebui să, la nivelul statelor membre, dar ar trebui să fie brațul legislativ la nivel european, fiindcă astfel uh, este paralizat nivelul european. Iată de, iată de ce mă bucură că au participat aproape toate grupurile și uh, îmi, îmi place propunerea pe care ai făcut-o, Sofie, la acest pact. Și o să fac referire la asta și la finalul uh, expunerii mele. Sper că se poate ocupa de problemele cu care ne-am confruntat cu privire la articolul 7 în ceea ce privește implicarea tuturor, fiindcă articolul 7 nu include pe toată lumea. Întotdeauna avem uh, Uniunea Europeană versus un stat membru. Și asta s-a întâmplat și la mine în țară, când exista o, exista o sentiment că Uniunea Europeană este împotriva noastră și atunci îți vine să te aliezi cu guvernul chiar dacă nu ești de acord cu acțiunile sale. Și asta nu funcționează, mai ales într-o perioadă în care scepticismul și criticile aduse Uniunii Europene, mai ales când unii vor să plece, să părăsească Uniunea Europeană, toate acestea se accentuează, trebuie să avem un mecanism care să implice pe toată lumea și să nu creeze, să nu creeze această scindare între noi și uh, ei. Eu în documentul meu de lucru am uh, încercat să analizez toate mecanismele pe care le avem deja în cadrul Uniunii Europene, în cadrul juridic al Uniunii Europene și, eh, și la nivel eh, internațional. Nu o să vi le citesc pe toate, pentru că le cunoașteți pe majoritatea și le puteți citi din document, dar mi-am dat seama că dacă ne uităm la cele 11 puncte ale elementelor din cadrul juridic european, vă veți da seama că majoritatea, la nivel de, de demarare și decizie, intră Comisia sau Consiliul. Uneori cetățenii, uneori eh, Parlamentul European sau o agenție europeană, dar majoritatea, pentru majoritatea, activează Comisia și Consiliul. Și Comisia și Consiliul știm foarte bine că sunt instituții da, instituții, da. Sau, mă rog, o, o parte a instituțiilor europene care sunt în conflict, fiindcă comisarii sunt numiți de guvernele statelor membre, deci sunt, sprijinite, sunt sprijiniți de guverne. Ar trebui să, să reprezinte Uniunea Europeană, dar știm foarte bine că nu se întâmplă acest lucru și acest lucru generează conflicte și la Consiliu și mai mult se manifestă acest lucru, ceea ce trebuie depășit. Iar asta, după mine, este un lucru important care trebuie să făcut și important să facă acest lucru Parlamentul European pentru a se înregistra progres, chiar dacă nu este un mecanism care aparține uh, exclusiv Parlamentului și nici nu se mai numește mecanism acum. Dar uh, în documentul meu am introdus și câteva mecanisme care se regăsesc în cadrul juridic internațional uh, de pilde, la Consiliul uh, uh, privind drepturile omului al ONU există revizuirea permanentă unde statele membre au datoria de a elabora rapoarte, este inclusă și societatea civilă și se face această raportare, iar statele membre ale ONU apoi trebuie să se ocupe de aceste documente, aceste rapoarte și să le dea curs. Acesta este un proces unde fiecare țară eh, își are, își, fiecare țării vine rândul, nu e o dihotomie ei și noi, ci fiecare țări vine rândul la o perioadă de, de câțiva ani, poate 8 ani, și fiecare știe că va trebui să da, facă aceste rapoarte. Apoi, în Consiliul eh, Uh, Europei există departamente, departamente de consiliere, Convenția Cadru a Protecției Minorităților, foarte multe um, departamente privind drepturile omului și organisme speciale care nu sunt legate de tratat, dar sunt create pe, pe baza deciziilor organizațiilor internaționale, cum ar fi uh, Comisia pentru Drepturile Omului din uh, Consiliul Europei. Există deja de aceste mecanisme. Și la sfârșitul documentului meu de lucru, am uh, pus întrebări um, relevante care trebuie să fie definite în acest proces. Trei întrebări. O întrebare pe care am pus-o deja, și anume că prin uh, propunerea lui Sophie și nu numai, cred că acesta este scopul nostru al tuturor, pentru că vedem că, într-adevăr, în cadrul juridic al Uniunii Europene, când vine vorba de încălcarea legislației secundare, avem mecanisme care funcționează Există o procedură și se urmează, funcționează. Dar când vine vorba de chestiuni care uneori nu sunt atât de ușor de dovedit, cum ar fi valori sau drepturi fundamentale, dar chiar și când dovezile există, aceste mecanisme nu funcționează. Deci, întrebarea se pune cum se poate fi depășită această situație, cum se poate crea un temei juridic uh, care să genereze mai multă deschidere a părților implicate, fiindcă aceasta este o problemă în momentul în care noi, noi suntem, noi uh, țintim o anumită uh, țară, numai opoziția va fi alături de noi, ceilalți vor fi împotriva noastră. Trebuie să depășim acest reflex al guvernelor de a de a spune nu când sunt criticate. Acest lucru este foarte important și trebuie să vedem ce putem face. În al doilea rând, a doua întrebare, cum putem crea încredere în comisiile de experți? Cum uh, a fost cea pentru raportul Tavares? Uh, încrederea este importantă în politică. Cum putem să avem încredere în acești experți? Trebuie să vedem ce putem face aici. Și încă un lucru important. Uh, pe care trebuie, de care trebuie să ține cont acest mecanism sau pact, e anume posibilitatea, așa anume că nu trebuie să creeze mai multe sentimente anti-europene. Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, o să, o să vi-l ofer. Și acum Laura Ferrara își prezintă domeniul său de lucru. Laura, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu Sofie Indveld pentru munca ei și pentru metoda de lucru de a, care implică pe toți colegii și putem vorbi despre drepturile fundamentale în uh, etapele de comisie ale acestui document și mă bucur foarte mult că putem discuta cu toți împreună despre acest document. Și bineînțeles sperăm că vom uh, obține elemente folositoare pentru protecția drepturilor fundamentale. Documentul meu de lucru se referă la acțiunile în justiție deschise de cetățeni ca formă privată de revendicare a respectării drepturilor fundamentale și deci instrumentele care sunt disponibile la nivel um, național și european. Am uh, analizat uh, situația pentru a vedea ce se poate face uh, la acest nivel constatarea a fost că cetățenii nu au prea multe instrumente la dispoziție pentru a avea acces direct în instanță și pentru a se asigura că drepturile lor sunt ocrotite. Articolul 263 al tratatului dă acces direct la curtea de primă instanță, tribunalul de primă instanță, dar și aici este important ca uh, speța să se refere la chestiuni care au um, adus prejudiciu direct uh, și individual cetățeanului ca aplicare incorrectă a tratatului. Este un fel de verificare a legitimității, dar bineînțeles nu este ușor, nu este ușor cetățenilor europeni să um, acționeze în uh, justiție în, a, în acest sens. Alte instrumente sunt, în acest fel, alte instrumente sunt uh, indirecte. Carta Drepturilor Fundamentale, care reprezintă la articolul 51 de primar, care reprezintă de primar, la articolul 51 se stipulează că această, că aceasta se aplică doar când statele membre aplică legislația europeană. Deci, Aici este vorba doar de legislație secundară și nu legislație națională. Un alt instrument îl reprezintă hotărârea, hotărârile preliminare solicitate CEJ, dar și acestea sunt de natură indirectă, fiindcă hotărârile preliminare nu sunt solicitate în mod direct de cetățeni, ci de către judecători. Deci există un intermediar în acest proces. pot să cer unui judecător să facă această solicitare Curții Europene de Justiție, dar dacă judecătorul nu dă curs acestei solicitări, atunci pur și simplu nu se întâmplă nimic. Apoi mai avem și, mai există și petițiile care pot fi trimise Comisiei pentru Petiții ale Parlamentului European. Cetățenii pot trimite petiții Comisiei PETI de la Parlamentul European și semnatari sau prim semnatarul poate fi chemat să participe la ședința PETI și să ia cuvântul în comisie. Comisia poate cea mai multe informații, poate declanșa o anchetă, dar acesta nu este o modalitate imediată și directă de a proteja drepturile fundamentale. Mai există și Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. E, și aici toți cetățenii pot, pot apela la CEDO, la Curtea de la Strasburg, Tribunalul de la Strasburg, dacă au epuizat toate căile de atac la nivel național. Dar hotărârile CEDO nu au impact la nivel național. Nu există nu se întâmplă nimic după o hotărâre CEDO la nivel național. Carta drepturilor fundamentale se întemeiază pe aceleași valori, dar în raportul anual Comisia Europeană ar trebui să, petreac, să se refere la modul în care statele membre au aplicat hotărârile CEDO, cel puțin într-un capitol să se refere la acest lucru. Uh, în, în ceea ce privește cazurile de încălcare ale convenției, convenții, ceea ce nu se întâmplă acest lucru. Apoi recomandările în documentul de lucru au ca scop garantarea faptului că există instrumente directe pentru cetățeni ca, acestea să, ca aceștia să poată acționa în justiție statele membre fără să li se dea uh, judecătorilor naționali, la nivel național, rolul de intermediar, de intermediar sau fără să le se dea prea multă influență. Apoi acțiunile, litigiile strategice sau litigiile, acțiunile colective care doresc să protejeze interesele unor grupuri de cetățeni. Aceste instrumente trebuie să fie dezvoltate mai departe. Și apoi dacă negocierile uh, continuă pentru ca Uniunea Europeană să adere ca instituție la CEDO, ceea ce nu s-a întâmplat încă. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Șopflin, care v-a prezentat documentul de lucru al său. Mulțumesc, domnule Șopflin. Thank you, Chair, and uh, my grateful thanks. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, secretariatului BIE pentru că îmi oferă posibilitatea să prezint acest document de lucru. Și mulțumesc uh, explicit uh, colegei Sofie Intfeld pentru faptul că m-a inclus în acest colectiv de redactare a documentelor de lucru în vederea elaborării raportului definitiv. Aș vrea să uh, prezint mai întâi perspectiva AFCO în acest proces examin, am examinat uh, chestiuni de guvernanță. Uh, AFCO uh, mai examinează și distinția delicată între competențele UE și cele naționale. Um, s-au mai discutat și sunt în curs de analizare și aplicarea în mod uh, egal a prevederilor uh, comunitare pentru toate statele membre și trebuie să ne gândim ce înseamnă această aplicare egală. Cu siguranță știți că odată ce acest proces va fi uh, finalizat, vor exista trei mecanisme pentru statele drepte în Europa. Mai există cadrul de referință din 2014, apoi va exista abordarea Consiliului și uh, va exista și raportul pe care, uh, dezbatem, pe care îl dezbatem noi. Ar fi bine ca aceleași principii să guverneze uh, cele trei puncte de vedere și aici ne aliniem punctului de vedere exprimat de domnul Kerko pentru că dacă punctele de vedere sunt diferite cu privire la statul de drept și democrație și drepturile fundamentale, atunci um, lucrurile nu vor funcționa. Nu există un temei juridic uh, pentru um, complianța statelor membre cu dreptul european. Există articolul 2 și există articolul 7, dar acestea nu reprezintă instrumente juridice. Există instrumente cu, de caracter politic. Trebuie să examinăm de aceea și articolul 5 și, așa cum a spus-o domnul Engel, trebuie să avem în vedere, cel puțin teoretic, schimbarea tratatelor. Este o posibilitate foarte importantă pentru că unii spun că tratatul de la Lisabona este ultimul tratat al Uniunii Europene. De aceea uh, trebuie, uh, poate împreună cu Comisia AFCO, să ne gândim cum vom organiza o nouă convenție constituțională. Dar asta este, ține de viitor și nu este moment de actualitate. Uh, trebuie vizate organizat, aspectele organizatorice, tehnice Trebuie să vedem cum uh, putem organiza o reprezentare a intereselor parlamentelor naționale, a Consiliului Europei, altor instituții. Uh, cred că întâlnirea parlamentară anuală ar trebui să aibă ca și scop clarificarea temelor pe, asupra cărora revenim uh, periodic și regulat, trebuie să conțină un schimb de experiențe și de bune practici pentru uh, a vedea care sunt uh, uh, valorile și principiile care pot fi implementate prin legislație și trebuie să reexaminăm periodic modul în care înțelegem și interpretăm statul de drept și drepturile omului, respectiv drepturile fundamentale. Cu siguranță, că aceste lucruri vor trebui discutate alături de valorile, așa numitele valori comune pe care le avem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șerflin! poate că a spus-o și Sofie deja înainte, pe 22 februarie, tocmai din același motiv, va fi organizată o audiere comună cu Comisia AFCO. Și acum deschid dezbaterea pentru Uh, membrii care nu au vorbit până acum și care eventual vor să uh, aibă o contribuție individuală. Stimați colegi, uh, dacă nu vă supărați, aș avea rugămintea să vă limitați la două minute. Mulțumesc, voi vorbi în limba mea maternă poloneză. Bardzo dziękuję wszystkim sprawozdawcom i Sofii Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor și coautorilor documentelor de lucru. Apreciez metoda de lucru care este folosită aici, este o sursă de inspirație pentru noi. Ideea în sine trebuie salutată, pentru că un astfel de nou mecanism ne-ar permite să monitorizăm implementarea statului de drept și de, eh, normelor democratice. Frank Engel a vorbit despre nevoia ca statul să fie imparțial și deciziile politice să poată fi reversibile. Sunt condiții premise eh, sine qua non pentru eh, echilibrul instituțional și pentru controlul instituțional. În ce privește uh, mass media și libertatea presei, ele sunt uh, parte a uh, regulilor statului de, statului de drept. Și eu cred că modelul pe care suntem pe parcurs să-l elaborăm va fi esența raportului. Și Timothy Kirkhope a făcut um, observații interesante în legătură cu studiul de, studiile de impact care ar putea să Uh, consolideze instrumentul uh, despre care vorbim atât la nivel comunitar cât și la nivel național. Uh, un astfel de studiu de impact ar putea să integreze rezultatele obținute pe parcurs în cursul implementării. Momentan, toate procesele și mecanismele pe care le avem nu au caracter obligatoriu și de aceea nici nu au un impact foarte clar definit iar în ce privește drepturile de individuale, drepturile individuale de atac în justiție, de apel, um, E bine, acest proces despre care vorbim trebuie să fie păstrat în mișcare, pentru că este vorba de un proces continuu. Și de aceea trebuie ca instituțiile noastre, cu participarea partenerilor naționali, să se ocupe de ajustarea acestui uh, uh, pact. Salut și ideea unei evaluări și re- revizii anuale. Rezultatele acestei revizii anuale ar trebui să fie parte a procesului continuu. În ce privește tabela de marcaj privind respectarea valorilor democratice, este o altă idee bună, pentru că, iată, putem avea niște indicatori care să ne arate care este stadiul respectării regulilor uh, democrației. Da? Însuși, faptul că vom avea un dialog între instituții pe această temă este un câștig. Și aș mai adăuga faptul că trebuie să fim mereu deschiși vis-a-vis -vis de eventuale schimbări, modificări ale tratatului, pentru că cu toții vrem o Europa mai eh, solidă, mai puternică. În ce privește uh, neputința pe care o trăim uh, vis-a-vis -vis de articolul 7 din tratat, pot să vă spun următorul lucru. Trebuie ca procesul de reflexie uh, să continue și poate că, uh, că opțiunea așa numită nucleară ar trebui să fie discutată mai, mai frecvent. Mai sunt și alți intervenenți, spune domnul președinte, vă rog să vă respectați timpul de lucru. Dacă cineva mai vrea să se înscrie pe lista vorbitorilor, să o facă acum, pentru că dacă nu, închid lista acum și după vorbitorii acum înscriși pe listă, nu va fi doar doamna Sofie Intfeld pentru remarci de final. Uh, thank you, Mrs. Uh, dear colleagues, Domnul uh, Șacripec. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Intfeld. Acest mecanism privind democrația, statul de drept și drepturile fundamentale este un mecanism interesant, așa la prima vedere, dar am mai multe rezerve și îndoieli. Mai întâi, Doamna Lunacek a adus în discuție o chestiune foarte importantă. A vorbit despre posibilitatea ca acest mecanism să creeze, să stănească sentimente anti-UE în rândul populației. Eh, sigur că asta depinde și de atitudinea pe care statul membru în, în parte va, o va avea față de eh, acest proces, acest, medica, eh, acest mecanism. Unii dintre noi poate nu-și vor dori un, o tabelă de marcaj, un scor care să le fie atribuit în, în baza unor indicatori. Doamna Intfeld spune că uh, cadrul de referință trebuie să fie transparent, dar uh, puteți să ne spuneți care sunt acele criterii care asigura transparența și cum veți asigura vă veți asigura că aceste criterii nu vor fi formulate în baza unor uh, interese politice care ar putea avea ca și rezultat stârnirea unor, unor sentimente antieuropene. Apoi, uh, sistemul uh, de praguri pe care propuneți uh, contravine respectului democrației pentru minoritățile sau opiniile minoritare. De asemenea, în ce privește statul de drept, am unele rezerve. Nu voi intra în detalii, dar dezbaterea recentă dintr-unul din statele membre a arătat că uh, este foarte dificil uh, uneori uh, te afli în situații foarte dificile. Un guvern uh, ales în mod democratic poate lua, adopta niște măsuri foarte puțin populare. Și atunci cum, întreb eu, cum ne asigurăm ca acest mecanism să nu devină obiectul unor lupte și dispute politice? Raportarea spune că mecanismul trebuie să se bazeze pentru, pe tratatele UE și trebuie să uh, garanteze respectul pentru drepturile omului, pentru toți europenii. Dar uh, trebuie să existe și o respectare a dreptului uh, pentru viață, începând din momentul concepției și până la Uh, moarte. Eu aș vrea să știu cum se raportează statele membre la acest drept, fundamental. Deci sunt multe întrebări practice și pragmatice la care trebuie să răspundem mai întâi înainte de a elabora criterii specifice și m-aș bucura dacă raportarea ar clarifica aceste aspecte. Mulțumesc. Domnul Coelho. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc lui Sofint Felt și îmi pare rău că v-am tulburat liniștea în sală cu această opțiune <laughs> quasi nucleară la microfon. Deci îi mulțumesc uh, încă o dată doamnei Sofie Intfeld. Uh, ca metodologie uh, a dat dovadă de mare înțelepciune. Cred că discuția pe care am demarat este foarte importantă. Da, se vede că nu e ușoară dezbaterea de azi. Deci eh, sunt câteva aspecte cu care putem fi de acord. Adică, mai întâi suntem de acord că nu suntem doar o comunitate economică, ci suntem, sau cel puțin ar trebui să fim și o comunitate de valori. În al doilea rând, eh, suntem de acord că, eh, trebuie, că de fiecare dată suntem foarte severi când cineva ni se alătură, dar uh, nu suntem atât de consecvenți în a examina dacă cineva care s-a alăturat deja regul, uh, clubului nostru respectă regulile noastre. Este cazul uh, spațiului Schengen, de pildă. Și, de asemenea, um, împărtășesc opinia domnului Schöpflin. Există uh, o, o, un, un deficit de măsuri. Uh, de exemplu, articolul 7 uh, nu poate fi aplicat pentru că nu există măsuri de aplicare a articolului 7. Și nu există elemente de descurajare a de, de încurajare a aplicării articolului 7, ci de, mai degrabă niște bariere. Deci, sigur, trebuie să examinăm tratatul în lumina acestui fapt, dar trebuie mai înainte de toate să luptăm cu consecvență pentru susținerea valorilor noastre europene. Și uh, uh, sigur că aceste aspecte sunt de natură constituțională și afectează cadrul constituțional al comunității noastre de valori. Sunt de acord cu Sophie Intfeld când spune că că trebuie să fim foarte prudenți ca această dezbatere să nu fie politizată și să nu fie instrumentalizată în diferitele state membre. Problema este uh, una foarte clară și au menționat-o și alți membri. Dacă ratăm obiectivul acesta al neutralității, al imparțialității, atunci ratăm obiectivul principal pe care ne-l dorim, evaluarea obiectivă măsurabilă și devenim subiectiv, Așa devenim și vulnerabil. Frank Engel a spus, și sunt de acord cu el, că uneori trebuie să schimbăm nu doar politicile, ci problema apare acolo unde statul se schimbă și politicile devin toate uniformizate. Nu am citit, sincer, toate documentele de lucru, dar am citit unele dintre ele și uh, voi încerca să mă aduc contribuția la uh, îmbunătățirea rezultatului final în documentul consolidat. Însă vă spun că nu sunt foarte optimist în ce privește găsirea unei soluții de consens pentru toate grupurile, pentru noi toți. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Radev acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului nostru, doamnei Intfeld, pentru Uh, modul în care a reușit să coordoneze elaborarea acestor documente de lucru privind mecanismul de evaluare al democrației, regulilor statului de drept și drepturilor fundamentale. După cum știți, țara mea și țara vecină, uh, România, uh, sunt singurele state membre supuse mecanismului de cooperare și verificare Eh, în curând se vor împlini 10 ani de când Comisia eh, publică rapoarte bazate pe anumite criterii oarecum alese eh, cu privire la anumite elemente dintre cele pe care le discutăm sunt aprecieri destul de vagi și neprecise și de aceea consider și eu că avem nevoie de un singur mecanism cu privire la evaluarea democrației, regulilor statului de drept și drepturilor fundamentale, un mecanism care să fie aplicabil în aceeași măsură tuturor statelor membre. De asemenea, ar trebui să ne gândim la sancțiuni care să fie impuse, dar nu cu scop politic, ci care să aibă ca singur obiectiv refacerea uh, statului de drept. Domnilor și domnilor, fără nicio îndoială, MCV-ul aplicat uh, Bulgariei și României trebuie abolit trebuie suspendat. Toate statele membre trebuie tratate în mod egal de Comisia, egal, uh, Comisia Europeană și cred că mecanismul pe care propune raportoarea este un pas în direcția cea bună. Silvi. Mulțumesc, domnule președinte. Silvia Kaufmann. Vreau să-i mulțumesc mai întâi uh, lui Sophie Intfeld uh, ca raportoare și vreau să mulțumesc și celorlalți coautori de documente de lucru pentru efortul depus. Impresia mea personală este că ne aflăm la începutul unei dezbateri fundamentale. Temele pe care le-au adus în discuții colegele și colegii noștri sunt teme foarte vaste, sunt uh, complexe, cu multe ramificații politice, dar și juridice. Și cred că în cursul acestei eh, proceduri, dacă chiar vrem să adoptăm un raport eh, unic pe toată această temă, trebuie să definim foarte, foarte, foarte bine eh, obiectul acestui raport, adică ce înseamnă un astfel de mecanism unic. Care este relația, de pildă, dintre procesele, instituțiile, agențiile pe care le avem în prezent față de noul mecanism pe care îl propunem. Vrem să avem uh, ceva nou, cu totul nou, într-adevăr nou, sau nu facem altceva decât să dezvoltăm mecanisme deja existente. Trebuie să luăm o decizie în această privință, pentru că dacă analizezi unele din propunerile care se fac privind uh, crearea unor entități noi, așa zise independente, atunci îmi dau seama că uh, încă suntem departe de o decizie finală în acest sens, dar uh, Eh, nici nu știm exact ce, exact ce vrem. Eh, împărtășesc într totul eh, părerea domnului Schöpflin. Tratatul de la Lisabona nu este ultimul tratat al Uniunii Europene. Este foarte clar, dar cred că nu trebuie să vorbim înainte de toate de modificarea tratatului, ci se trebuie să definită mai întâi direcția în care vrem să mergem și trebuie să ver, ve, vorbim mecanismele care, și instrumentele care ne lipsesc, de pildă privind de aplicarea articolului 7. Cum putem să substituim aceste mecanisme care ne lipsesc astăzi prin elaborarea, dezvoltarea unor mecanisme noi? Iar în ce privește Cartea Drepturilor Fundamentale, este o temă extrem de vastă, cu, cu toate prevederile și ramificațiile sale. Și atunci mă întreb, Vrem să modificăm și domeniul de aplicare al Cartei Drepturilor Fundamentale? Pentru că aici, uh, dacă vorbim de articolul 51, am putea o face. Dar domeniul de aplicare al uh, Cartei Drepturilor Fundamentale se vizează în primul rând instituțiile europene și nu în primul rând statele membre. Vizează statele membre doar în momentul în care adoptă și pun în aplicare dreptul european. Deci trebuie să ne gândim și la implicațiile inclusiv juridice pe care le-ar comporta definirea unui astfel de nou mecanism. Mă bucur de aceea că vom organiza și o nouă audiere pe această temă Ehm, pentru ca în cele din urmă să ajungem la un rezultat bun care să fie susținut de întregul Parlament. Mulțumesc! Mulțumim, Sivi. Doamna Loristin. Mulțumesc. Cred că există foarte multă experiență pozitivă pe acest subiect în Consiliul Europei. Am fost membru a Comitetului Consultativ pentru uh, Protecția Drepturilor Minorităților pentru 8 ani ca parte a acestui mecanism și pot să vă spun că această experiență ne arată că un astfel de mecanism poate să dea roade chiar dacă ar genera un răspuns la nivelul statelor membre. Presupun că partenerul logic uh, aici ar putea fi uh, reprezentat de parlamentele naționale. Până la urmă trebuie dezvoltată o anumită cultură comună, dar aceasta poate lua naștere doar prin parteneriată și uh, discuții uh, constructive și critică uh, constructivă. Doar dacă vom avea acest tip de reflexie critică și doar acest tip de dialog, vom putea ajunge la un uh, tabel de indicator cu criterii foarte clare uh, care se reflecte și dezbaterile din Parlamentele Naționale, pentru că o astfel de cultură nu se dezvoltă în afara uh, comunicării și discuțiilor. Și simt că aici uh, există experiență, tratatele ne oferă cadrul adecvat, Agenția pentru Drepturi Fundamentale poate contribui la procesul de monitorizare, Așadar, cred că se poate, dar într-o manieră total diferită față de ceea ce am avut până acum. Ideea este nu să pedepsim, ci să implicăm toate statele membre într-o astfel de uh, reflexie. Iar dacă statele membre ar putea fi de acord, Consiliul s-ar alinia, uh, înțelegând că este vorba despre un proces pozitiv, nu unul negativ. Înțeleg că poate să, că unii consideră că am putea da naștere la sentimente antieuropene, însă eu cred că din contră. Mulțumim, domnul președinte, și ultimul vorbitor acum, domnul Iurec. Mulțumesc. Cred că dezbaterea a fost foarte interesantă. Probabil uh, am putea petrece foarte mult timp discutând uh, drepturile fundamentale, însă haideți să ne axăm pe consecințe uh, ale dezbaterii noastre. Haideți să reflectăm la asta. În ceea ce privește prezentarea actuală a articolului 7 din tratatul de la Maastricht și apoi uh, în tratatul de la Lisabona, am putea să ne întrebăm de ce s-a hotărât ca singurul organism care se poate investiga dacă anumite principii uh, din articolul 2 au fost sau nu încălcate este Consiliul sau, uh, o, sau uh, de ce avem doar această soluție interguvernamentală? E bine, s-a hotărât uh, uh, asta pentru că, în ciuda diferențelor dintre noi, suntem partea unei comunități. Suntem însă conștienți de diferențele care ne despart. Dacă e să mă uit în sală, pot să înțeleg că am putea avea impresia că Întotdeauna gândim cu toții la fel. Și asta mai ales atunci când vine vorba despre homosexual, să zicem. Dar slovacii sau și slovenii recent au votat la un referendum și au spus același lucru uh, în legătură cu aceste drepturi ei uh, gândesc ca majoritatea de aici din Parlament. Oare dorim să excludem aceste persoane doar pentru că ei uh, sunt altfel? Dacă e vorba să avem un mecanism al presiunii, nu știu exact dacă vom ajunge la rezultatele uh, scontate. Cum spunea și doamna ce poate ca rezultat uh, tot mai multe voci critice se vor uh, îndrepta împotriva noastră uh, la nivel european și la nivelul statelor membre. În ciuda uh, chestiunilor care ne uh, despart, oare mai considerăm încă că avem o comunitate a credințelor? Pentru că dacă nu, părerea mea este că Uniunea Europeană se va destrăma sau își va pierde posibilitatea de a acționa. Mulțumesc! În concluzie, avem o, o întâlnire comună Libe-AFCO pe 7 aprilie va fi făcută prezentarea finală a raportului. Iar acum dăm cuvântul doamnei Sofie Invel pentru uh, concluzii. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mi s-a părut o dezbatere fascinantă, trebuie să spun că, uh, cum spuneau colegii, de abia suntem la începutul acestui proces, însă cred eu este unul important. Nu cred că vă spun ceva nou zicând că și mie îmi place din când în când așa câte o dispută politică uh, adevărată. Dezbaterile ca uh, cele de astăzi uh, uh, mă fac să fiu mândră de faptul că aparțin Parlamentului European, pentru că demonstrează că sunt mult mai multe lucruri care ne apropie decât cele care ne despart, în ciuda diferențelor de opinii pe care le-am putea avea. Nu voi intra în toate detaliile, însă aș dori să-i răspund doamnei Kaufmann zicând că vor exista propuneri concrete, mai multe. Și dacă e să citiți documentele de lucru, iar Carlos să știi că recomand asta, uh, pentru că lectura va fi plăcută, puteți distinge niște propuneri concrete din aceste documente de lucru. În anumite cazuri va trebui să alegem, pentru că unele dintre acestea poate se contrazic, unele pe celelalte, însă cred că vom putea face recomandări pentru a face lucrurile etapizat. Sunt anumite lucruri pe care ni le dorim și care ar putea solicita ar putea presupune o schimbare de tratat, bine, dar știm că asta nu se va putea întâmpla în curând. Deci ar trebui să vedem ce putem face în baza actualelor uh, tratate. Poate sunt anumite chestiuni care nici măcar nu necesită propuneri legislative. Pentru mine personal, uh, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care mi le doresc să le obțin e acest ciclu anual cu dezbaterea uh, care să implice uh, parlamentele naționale. Da, dezbaterea publică, pentru că în dezbaterele publice noi ne uh, definim uh, percepțiile. Nu pe hârtie. Așa dăm formă valorilor noastre comune și așa dăm naștere unei comunități a cetățenilor. În concluzie și răspunzând lui Carlos Coelho, Multe s-au spus uh, în legătură cu crearea unei culturi a statului de drept, a guvernanței democratice și a drepturilor fundamentale. Ori asta necesită dialog, dezbatere publică, consens și această definire comună a valorilor noastre, însă implică și sancțiuni, firește. Dar sancțiunile nu vor fi percepute ca uh, fiind ceva impus din afară, ci vor fi consecința logică a unui uh, proces. Dacă cu toții ne-am pus de acord asupra unor valori și apoi un membru al familiei nu mai respectă aceste valori, atunci sancțiunile uh, vor reprezenta un instrument acceptabil pentru toată lumea. Câte vreme acum, articolul 7 este văzut ca ceva extern. Și este interesant uh, să aflăm ce a avut de zis uh, Ulrike, și anume că uh, Uniunea Europeană devine uh, dușmanul comun care reunește forțe din state care uh, de obicei uh, se urăsc unele pe celelalte. Dar Uniunea Europeană n-ar trebui să fie un inamic extern. Uniunea Europeană suntem noi. Prin urmare, procesul este important, iar definirea valorilor nu se face prin votarea unei rezoluții, ci este un proces permanent, continuu, care nu diferă de uh, acela unei dezbateri. De aceea aș dori să-i reasigur pe colegii, precum domnul Iurec, că putem să nu fim de acord în legătură cu anumite lucruri, nu putem să împărtășim noi doi aceleași uh, valori în legătură cu absolut orice, dar același lucru este valabil pentru țara mea, pentru țara dumneavoastră și uh, pentru orice altă comunitate. Sunt anumite valori în anumită țară care sunt împărtășite de o mare parte a populației, dar nu de toată lumea. Acest uh, lucru uh, face ca dezbaterile să fie atât de importante pentru că ele definesc valorile pentru o comunitate. Sunt recunoscătoare co-raportorilor și uh, colegilor care și-au adus contribuția la discuția asta și voi încerca să uh, integrez totul într-un document unic. Mulțumesc! Domnul președinte, da, sunt de acord, a fost o dezbatere foarte inteligentă, chiar dacă a existat uh, diferențe, dar eu cred uh, că acest tip de uh, organizare e unul care dă reușite. Mulțumesc pentru această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 26, și anume delegația ad hoc alibe la Beijing, în China, pe, de pe 2-6 noiembrie 2015. Avem o prezentare a programului Delegația a fost prezată de Pascal. Rămâi acolo unde ești, nu vii în locul de la prezidiu. Doamna uh, King Ogal a prezidat această uh, delegație. Aștept câteva secunde pentru a permite colegilor să părăsească sala. Stimați colegi, dacă doriți să plecați de la acest punct, uh, vă rog să o faceți în liniște. Kinga, ai cuvântul. Din câte știu, raportul a fost uh, distribuit uh, colegilor. Nu voi intra în detaliile acestei uh, delegații. Totul apare enumerat în detaliu și este discutat în acest proiect de raport. Ceea ce mi-aș dori să menționez aici pe scurt um, e următorul lucru. Comisia noastră a fost invitată de Congresul Partidului Popular la Beijing de pe 2 până pe 6 noiembrie, iar scopul misiunii noastre a fost de a discuta cu autoritățile din China chestiunea noilor substanțe psihoactive uh, produse în China. Ne-am uh, Uh, gândit la amenințările uh, organizațiilor teroriste originare din China pentru Europa, pornografia infantilă și apoi, uh, la nivelul cooperării polițienești și judiciare, ne-am referit la diverse subiecte de interes pentru noi, cei din Comisia Libe. Deci, întreaba chestiune a securității cibernetice Stimați colegi, domnul președinte, cineva încearcă să prezinte aici un raport, deci dacă doriți să pălăvrăciți, puteți să o faceți în afara sălii. Kingo, continuă, te rog. Ne-am referit deci la securitatea cibernetică, infracțiunile cibernetice, uh, protecția datelor cu caracter personal, sunt subiecte care au apărut uh, aproape în toate întâlnirile pe care le-am avut. Am discutat de asemenea și legea recent uh, adoptată cu privire la securitatea națională. Am avut uh, o informare din partea ambasadorului Uniunii Europene, domnul Dietmar Schweisgut, care ne-a prezentat o imagine foarte complexă. A fost foarte clar de la bun început uh, că vom găsi deschidere pentru anumite subiecte care sunt interesate și pentru uh, autoritățile uh, chineze. Acestea vizează mai ales lupta împotriva drogurilor și împotriva amenințărilor uh, internaționale grave. Am avut discuții foarte lungi, toate au fost lungi și obositoare. Am discutat uh, cu uh, ministrul responsabil pentru spațiul cibernetic din China în legătură cu diverse aspecte care țin de securitatea cibernetică și de legislația cu privire la securitatea națională și apoi am discutat și chestiuni uh, legate de protecția datelor, am discutat și cu doi vicepreședinți ai Comitetului Permanent al Partidului Popular Chinez am petrecut o lungă după amiază discutând cu secretarul general ajunct al uh, Comisiei uh, Ministerului pentru uh, Securitate Publică în legătură cu măsurile concrete adoptate în octombrie anul trecut în legătură cu narcoticele și substanțele psihotrope. Această lege ar putea îmbunătăți puțin în situația care cu siguranță este o problemă pentru noi. Am avut o întâlnire cu compania Huawei, unde vicepreședintele ne-a făcut o prezentare în legătură cu politicile uh, întreprinderilor ne-a interesat mai mult uh, uh, protecția datelor și chestiunile care țin de securitate energetică și infracțiuni energetice. Am discutat uh, și cu președintele Comisiei Omologe din Congresul Partidului Popular Chinez, uh, Comisia lor este mult mai vastă, se întâlnește de două-trei ori pe an, să ei uh, uh, elaborează legi în legătură cu drogurile și cu alte aspecte care sunt de interes și pentru mandatul LIBE. Alți colegi s-au întâlnit cu jurnaliști și cu alte persoane de interes, discutând chestiunea drepturilor omului și uh, libertății prese și libertății de expresie în China. Pe ansamblu pot să vă spun că Așa cum se prezintă în detaliu în acest raport, totul a fost foarte interesant, însă epuizant. Am văzut că abordările chinezilor sunt unor diferite de ale noastre dar e clar că interesele naționale trebuie să domine. Nu știu care vor fi pașii următori, cred că trebuie să fim uh, pragmatici și să începem să cooperăm uh, în legătură cu situații concrete pentru a ne îmbunătăți relațiile. Trebuie să spun membrilor acestei delegații că atmosfera a fost foarte bună, și că am fost uh, foarte activi, am pus multe întrebări, uh, ne-a manifestat uh, interesul, ceea ce mie mi s-a părut a fi un lucru bun. Și asta a demonstrat practic și interesul comisiei noastre. Trebuie să mulțumesc și consilierilor diverselor grupuri politice și, firește, mai întâi secretariatului, domnului Peter Rider Coștiț, Murghei Kaufman, care au făcut o treabă foarte bună. Ne-am întors obosiți, epuizați, dar uh, credem că a fost uh, util să vedem și perspectiva lor. Thank you very much, Kinga. It's comprehensive. Mulțumesc, Kinga, pentru această raportare exhaustivă. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vreau să-i mulțumesc și eu Kinga, spune doamna Gomes, pentru modul în care a condus această misiune. Am muncit din greu și vreau să subliniez, pornind de la ceea ce a spus Kinga, că trebuie să fim uh, mai atenți uh, în interacțiunile noastre cu chinezii. Sunt deschiși, așa cum dovedește această invitație, și să nu uităm că e vorba de o chestiune pe termen lung, fiindcă diferă parametrii. Uh, eu sunt uimită, dat fiindcă am uh, petrecut uh, mult timp discutând despre uh, protecția datelor cu SUA și, iată, uităm, dăm uitării pur și simplu implicațiile a ceea ce se întâmplă în China. Și o companie precum Huawei, cea pe care am vizitat-o, primește contracte prin, prin aparatul de conducere de guvernământ. Deci una sunt datele de protecția datelor de protecția datelor în China și alta sunt uh, legile omologe din, uh, din Uniunea Europeană. În China toate datele sunt stocate. Să, vreau să vă spun și ce înseamnă Huawei, înseamnă prosperitatea Chinei. Deja acest nume ne spune multe. Și, și toate acestea au implicații nu numai în ceea ce privește protecția datelor și în ceea ce privește securitatea cibernetică și propria noastră problemă de securitate. Ar vrea să, să, să știm câte contracte are Huawei cu guvernele noastre și care sunt implicațiile privind protecția datelor și uh, privind îngrijorările de securitate, mai ales când vorbim despre infrastructură de critică, zone strategice și așa mai departe, dar închidem pur și simplu ochii la așa ceva. Uh, Apoi, în ceea ce privește chestiunea drogurilor, așa cum a spus Kinga, a fost un subiect uh, prioritar în ceea ce privește substanțele psihotrope. Aici trebuie să colaborăm mai strâns cu chinezii, fiindcă ce am aflat a fost că atitudinea lor e că, da, bine, se întâmplă pe internet, dar nu-i nimic, nu, vă, nu ne afectează pe noi, ci pe voi. Și Asta înseamnă că e nevoie de o interacțiune mai strânsă cu chinezii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Ana Monica. Domnule președinte, foarte pe scurt, vreau să-i mulțumesc mai întâi pentru uh, excelenta conducere și coordonare a delegației King Regal. A fost o uh, agendă foarte plină, o călătorie extrem de palpitantă și foarte, foarte utilă pentru noi și informativă. Ehm, ehm, într-adevăr, situația este în așa fel încât eh, de de multe ori uh, suntem preocupați de uh, contacte, natura contactelor noastre privind uh, traficul de date cu Statele Unite, însă uh, până acum n-am avut uh, contacte similare cu companii uriașe chineze, cum ar fi Huawei, care este implicată la fel de mult ca și cele americane în crearea de noduri de rețea și așa mai departe. Și evoluția acestor companii este foarte importantă și va fi determinantă și pentru evoluția relațiilor noastre economii, pentru a putea să ne impunem uh, punctele de vedere uh, trebuie, trebuie, să, trebuie să fim mai proactivi, pentru că constat uh, că noi care susținem tot timpul valorile noastre și setul nostru de valori, încet, încet ajungem să fim minoritari cu aceste concepții Uh, eu cred de aceea că trebuie să ne aplicăm uh, cu mare interes asupra uh, concepțiilor partenerilor chinezi, să le înțelegem să mai bine. Am constatat că și în China s-a ajuns la o reorientare în sensul în sensul redefinirii uh, uh, poziției chineze în uh, multe privințe, inclusiv în privința substanțelor psihoactive de care China nu se simte afectată. Da? Combaterea producției de astfel de substanțe psihoactive până acum ceva vreme nici n-a fost o temă discutată în China. De asemenea, mi s-a părut foarte interesantă și tema combaterii uh, terorismului. Am constatat pentru prima dată o oarecare neliniște în uh, uh, această privință. În China există mai multe conflicte cu rădăcini, să zicem, religioase unele, dar altele și cu alte motivații. Și a fost uh, Uh, reconfortant să, să aflăm că și de partea chineză există un interes pentru modul în care considerăm noi că ar trebui combătute uh, sau aplanate astfel de uh, conflicte. Există, de exemplu, o disponibilitate a părții chineze cu privire la acțiuni de combaterea terorismului în toate formele sale. Eu cred că, domnule președinte, este important să interacționăm cu China, pentru că numai astfel putem să și aflăm care este poziția Chinei cu privire la cele mai importante teme care ne preocupă pe noi toți astăzi în lume. Kinga Ford. Mulțumesc și mulțumesc Kinga încă o dată pentru modul cum a condus această delegație și pentru raportul făcut. După aceasta ajungem la punctul 27, informare cu privire la acordurile UE de readmisie cu privire cu referire special la activitatea curentă a Comitetelor Mixte pentru Readmisie, în special în raport cu Turcia, prezentarea susținută de Matias Rote, director general al DG Home, Comisia Europeană. To the agreement with Turkey, and as I said, we welcome Director General Rutte, who is... Și uh, îl, îi urăm bun venit domnul director general uh, Rote, care este din nou alături de noi și comisia ne va informa cu privire la uh, acordurile UE de readmisie. Făcând referire mai ales la activitatea curentă a comitetelor mixte pentru readmisie, care monitorizează aplicarea acordurilor în ceea ce privește Turcia. Ultima Ședința a avut loc pe 19 ianuarie anul curent. Acordul de readmisie cu Turcia a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2014 după procedura vizului conform la Parlamentul European și eh, prevederile privind readmisia resortisanților sunt deja în vigoare, iar eh, prevederile privind resortisanții din țări terțe intră în vigoare la trei ani după intrarea în vigoare a acordului, deci de la 1 octombrie 2017, iar în, ultim, în urma summitului din noiembrie 2015, Uniunea Europeană și Turcia și-au exprimat acordul politic ca acordul de readmisie să se, admi, să se aplice în totalitate de la 1 iunie 2016. Iar Comisia a publicat o propunere a, de, a deciziei Consiliului privind acordurile necesare de punere în aplicare uh, pentru ca acordul să fie aplicat de la această dată. Și acum, iată, a venit momentul să ne prezinte situația domnul director general. Îi urăm încă o dată bun venit și uh, îți mulțumesc, Matias, că ești tot timpul disponibil pentru noi și avem legături foarte strânse, dat fiind că e vorba de subiecte foarte importante. Mulțumesc încă o dată pentru prezență și îți dau cuvântul. Thank you very much, uh, Mulțumesc, domnule președinte, dragă Claude, mulțumesc uh, pentru invitație. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici, stimați membrii Parlamentului European. Sper să nu vă supărați că v-am vizitat uh, mai des pe marginea acestui subiect decât ne-am înțeles. Pe 30 noiembrie a fost ultima dată când am fost prezent alături de dumneavoastră pentru a vă povesti ce se întâmplă. O să încerc să vă fac o prezentare generală a situației uh, actuale în ceea ce privește toate acordurile de readmise, politica de returnare în general și punând accent apoi asupra uh, celor mai recente ședințe ale Comitetului de Readmisie cu Pakistanul și cu Turcia. Returnarea migranților reprezintă o parte indispensabilă a gestionării durabile a migrației și cred că suntem cu toții de acord că trebuie să ne asigurăm că persoanele care au drept la protecția internațională uh, trebuie să fie protejați în Uniunea Europeană, dar cei care nu au drept la protecție internațională ar trebui să fie trimiși înapoi acasă. Știți foarte bine care sunt cifrele. În uh, ceea ce privește deciziile de returnare, per total, doar 40% din deciziile de returnare sunt puse în aplicare de către statele membre. Și vă dau numai niște cifre la nivelul returnărilor fiindcă sunt importante, trebuie cunoscute. Avem cifre de la Eurostat, 192.000 de returnări au fost efectuate în 2014, dintre care 168 69.000 către țări terțe, s-au făcut unele returnări, deci și în Uniunea Europeană, dar în principiu Acestea reprezintă 40% din deciziile, hotărârile de returnare care se iau în Uniunea Europeană. Am sporit eforturile în ceea ce privește readmisia și colaborăm strâns cu țări care au încheiat cu un acord de readmisie cu Uniunea Europeană și dacă mă uit la cifrele la nivel general în ceea ce privește procent, destul de uh, returnări cu țările cu care avem acorduri de readmisie, cifrele sunt mai uh, satisfăcătoare de cele mai multe, în cele mai multe cazuri. Data trecută, când am vorbit despre Turcia ultima oară, s-a întâmplat după summitul UE-Turcia, unde s-a activat planul de acțiune comun de pe 29 noiembrie și eu pe 30 am fost alături de dumneavoastră. Și de atunci, Turcia a făcut uh, pași importanți în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune comună, foaia de parcurs privind libertatea vizelor a ajuns într-o etapă superioară, apoi uh, ne îndreptăm către punerea în aplicare totală a acordului de readmisie UE-Turcia și, domnul, cum a spus dumneavoastră, domnule președinte, ne îndreptăm către Uh, aplicarea rolului uh, resortisanților din țări terțe. În acest sens, uh, Turcia a deschis piața muncii pentru sirieni. Există și unele obligativități cu privire la vize care au fost reimpuse sirienilor care călătoresc în Turcia pe mare sau pe calea aeriană, deci nu pe uh, cale terestră și uh, ne ajutăm Turcia în ceea ce privește contrabanda, traficul de persoane și migrația ilegală. Astăzi aș dori să mă aplec asupra unui rezumat al situației în ceea ce privește acordul de readmisie. Acordul de readmisie, după cum știți, a intrat în vigoare în anul 2014 și de atunci am avut două comisii, com, um, comisii de readmisie, una în iulie 2015 și cealaltă s-a reunit pe 19 ianuarie 2016. Și s-au luat măsuri în ceea ce privește îmbunătățirea acordurilor de readmisie la ședințele la ședința Comitetului de Readmisie de pe 19 ianuarie. Am pus accent pe nevoia de a îmbunătăți termenele și eficiența uh, procedurii de readmisie actuale și de a ne pregăti temeinic pentru procedura de readmisie a resortizanților din țări terțe, care va începe din luna iunie a acestui an. Pentru a face acest lucru, una dintre principalele aspecte asupra unul dintre principalele aspecte asupra uh, Uh, cărora ne-am uh, concentrat a fost aplicarea acordurilor de readmisie bilaterale existente. Avem astfel de acorduri între România și Turcia, altul între Grecia și Turcia și avem dispoziții care seamănă cu o obligație de readmisie într-un acord între Bulgaria și Turcia. Și ne-am concentrat foarte mult asupra procedurii de readmisie cu Grecia. Vreau să vă spun că pe hârtie, să zicem, uh, pe hârtie, deci, dacă nu mă înșală memoria, am, uh, am discutat o situație în care 12.000 de solicitări de, de, de returnare fusese trimise de Grecia Turcii, peste 4.000 fuseseră acceptate de către Turcia și aveam apoi 50-60 de astfel de uh, solicitări aplicate. Uh, astfel de solicitări care s-a dat curs. De ce? Nu știu cum să vă spun, birocrația, fiindcă în momentul în care se solicită readmisia și primești un răspuns uh, târziu, chiar dacă răspunsul este da, asta nu înseamnă că mai, persoanele mai sunt acolo pentru a putea fi returnate. S-au, uh, s-au mișcat lucrurile mai bine, se încep să se miște lucrurile mai bine, fiindcă partea turcă își dă seama că punerea în aplicare a acordului de readmisie cu Grecia va fi un uh, test de rezistență pentru Um, pentru resortisanții din țărtețe și este legat de procesul de liberalizare a vizelor. Deci lucrurile s-au mai mișcat în ceea ce privește acordul dat privind uh, procedurile. Există comitete bilaterale care s-au reunit între uh, Turcia și Grecia și ambele țări au invitat comisia să participe la aceste reuniuni. Deci unul a avut loc pe 21 decembrie, dacă nu mă înșel, și celălalt acum câteva zile. Și S-a ajuns la un acord privind procedurile și rămâne de văzut cum uh, se va aplica acest acord de readmisie bilateral înainte de în, înainte de a ne îndrepta către punerea în aplicare a acordului uh, de readmisie a resortisanților din țări terțe în acordul cu Uniunea Europeană. Pentru a menține presiunea și uh, a avea o, o viziune asupra situației generale, următorul acord de readmisie va avea loc în luna mai acestui an, care va, va um, avea loc la Bruxelles, ultimul a avut loc la Ankara și poate încă unul în luna septembrie pentru a evalua uh, punerea în aplicare a acordului de readmisie. În ceea ce privește Pakistanul, Pakistanul a fost întotdeauna o țară foarte importantă în ceea ce privește readmisiile. Și dacă ne uităm la cifrele din 2015, o să vă prezint câteva cifre. Am, am avut în, doar în Grecia peste 20.000 de, de treceri ilegale ale frontierei de către resortisanți pakistanezi. Și deci trebuie să ne asigurăm că acordul de readmisie cu Pakistanul funcționează cum trebuie. Acesta a intrat în vigoare în 2010. A funcționat uh, destul de bine până în 2014, când am avut o rată de returnare de 52% față de media de 40% cu Turcia, dar cooperarea s-a înrăutățit semnificativ în uh, ultimele luni și am avut impresia că Pakistanul aproape că a suspendat punerea în aplicare a acordului de readmisie. Domnul comisar Avramopoulos s-a deplasat la Islamabad pe 23 noiembrie. A obținut angajamente politice de la ministrul de externe și de interne, dar, din păcate, dar uh, apoi uh, Frontex a organizat un uh, zbor de returnare în Pakistan, dar unor persoane nu li s-a permis să uh, Uh, părăsească avionul și s-a, uh, s-a întors la Atena, s-a vorbit foarte mult despre faptul că Pakistanul dorește să regândească mai ales clauza privind uh, returnarea resortisanților din țări terțe. Deci eu mă temeam de întrunirea Comisiei de Readmisie de pe 2 februarie, dar vă pot spune că această reuniune care, la care a participat un număr mare de observatori din statele membre, că vă pot spune deci că această, uh, și această întrunire s-a desfășurat destul de bine și am reușit să cădem la un acord privind pași concreți în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de readmisie UE-Pakistan, care ne va permite și la nivelul protocoalelor și prin acțiuni specifice Uh, și ne va permite să luăm acțiuni specifice, mai ales în ceea ce privește Grecia, și ne va permite să înregistrăm progres în ceea ce privește readmisiile și cu Pakistanul, pentru a ne asigura că nu sunt doar promisiuni în vânt. Am ajuns deja la un acord cu omologul meu pakistanez că va avea loc încă uh, încă o reuniune a Comitetului de Readmisie în luna iulie pentru a vedea dacă s-a înregistrat progres în ceea ce privește punerea în aplicare, fiindcă doar așa trebuie să faci, trebuie să faci presiune în continuu, să stai tot timpul la eh, să dialoghezi tot timpul și să primești informații de la statele membre la nivelul comitetului de readmisie. Trebuie să ai eh, cifre când discuți cu, cu, cu partenerii și apoi să stabilești un proces. Știți cu toții prea bine că analizăm și o modalitate mai eficientă de a pune în aplicare politicile de readmisie la nivelul Uniunii Europene. Colaborăm cu Serviciul de Acțiune Externă, cu Comisarul pentru Dezvoltare, cu DG-ul, Direcția Generală pentru Dezvoltare și cu alte direcții generale, cum ar fi Direcția, Direcția Generală de Comerț, pentru a pentru a identifica ceea ce se numește la nivel conceptual less for less sau more for more. Am făcut acest lucru și la nivel intern cu mai multe țări. Dacă, domnul președinte, mai am un minut pentru a vă prezenta un minut, două, să vă prezint și celelalte acorduri de readmisie în ceea ce privește parteneriatul estic, uh, țările din acest parteneriat și Rusia, acordurile de readmisie funcționează bine. Cifrele sunt destul de ridicate. Rusia, în 2014, nu avem cifrele încă pentru 2000 15-73%, Ucraina 81%, Moldova 71%. Deci iată uh, procente care depășesc cu mult media europeană în ceea ce privește deciziile de returnare și punerea în aplicare a acestora. Statele membre laudă cooperarea eficientă cu Georgia. Aici depășim procentul de 40%, dar nu ne ridicăm la nivelul procentual anterior, 56%. Cu Georgia am instituit o cooperare eficientă, avem o platformă electronică, chestiune pe care o discutăm acum și cu autoritățile palestini, ă, pakistan, pakistaneze, prin care se pot înainta acorduri de readmisie, solicitări de readmisie în mod electronic. Avem deci această platformă în uh, Georgia privind uh, gestionarea cazurilor de readmisie care este folosită și de uh, state membre și de Elveția. Acordurile cu Armenia și Azerbaijan au intrat în vigoare în ianuarie 2014. Primul an procentul de readmisie mă rog, să zicem, putea să fie mai bun, dar să vedem acum ce se întâmplă în 2015, uh, să vedem ce cifre am avut în 2015 și vom organiza comitete mixte pentru readmisie cu aceste două țări înainte de vară. Balcanii Occidentali, în linii mari, er, ratele de readmisie sunt ridicate, Albania 96%, Bosnia-Herzegovina 65%, Montenegru 53%, Serbia 79%, Firom depășește cu puțin media, 43%, deci aceste cifre figurează din 2014. Uh, odată ce vom avea cifrele din 2015 în luna martie, vi le vom oferi, bineînțeles. Avem uh, în total 17 de acorduri de readmisie, avem negocieri deschise cu patru țări privind acordurile de readmisie. Mă tem că nu uh, pot să vă spun că s-a înregistrat progres nici cu China, nici cu Marocul, nici cu Tunisia, nici cu Algeria în ceea ce privește mandatele de acordurilor de readmisie care datează din vremuri, din alte vremuri, dar trebuie să punem în continuare în aplicare conceptul more for more și less for less și, bineînțeles, încercăm să identificăm și nevoile de alte acorduri de readmisie cu alte țări și la ora actuală facem deplasări în acest sens. Iată un rezumat rapid, domnule președinte, care vă prezintă situația în ceea ce privește acordurile de readmisie și suntem, sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc foarte mult uh, pentru acest, uh, această raportare foarte importantă și mai importante sunt întrebările membrilor. Vreau să văd dacă coordonatorii vor să ia cuvântul, doamna Holmeier mai întâi. Um, äh, Mulțumim, domnule Rüte, pentru acest raport foarte exact și detaliat. La cifrele care au fost numite am avut totuși câteva rezerve. Probabil că uh, uh, am, rezervele mele uh, sunt argumentate de faptul că uh, cifrele menționate nu reflectă uh, statisticile reale, ci doar cele oficiale. Și atunci, uh, Eh, întreb eh, în ce măsură putem obține eh, de la nivelul statelor membre o situație reală cu privire la migranți și refugiați, pentru că cifrele disponibile pe care le vehiculăm diferă foarte, foarte mult în funcție de sursa din care provin. Apoi, în ce privește returnarea, ați numit foarte precis o anumită problemă concretă, și anume că avem un număr foarte mare de uh, migranți registrați care, în momentul în care află că vor fi returnați, dispar pur și simplu de pe radar și nu mai pot fi găsiți, identificați. Um, se, asta creează o incertitudine. Da? Dar pentru că returnarea efectiv se poate face numai în cazul în care se poate dispune în, cu, în mod rațional doar atunci când poți să te asiguri că oamenii pot fi te returnați. Cum facem ca oamenii să nu dispară și cum facem să nu eh, devină practic eh, Uh, pită caldă pentru organizațiile criminale care abia așteaptă să, uh, să primească uh, noi membri sau să își facă noi victime. În ce privește Marocul și Algeria, să înțeleg din Uh, ceea ce a spus dumneavoastră că pur și simplu n-ați progresat uh, cu negocierile care stagnează ele sau că există o indisponibilitate uh, proactivă din partea acestor state. Mulțumesc pentru faptul că v-ați limitat în timp și vă rog pe toată lumea să se limiteze la două minute <coughs> pentru ca să mai avem timp și până la 6.30 și pentru tratarea delegației în Finlanda privind uh, frontierele inteligente. Doamna Sipler, două minute, max. Mulțumesc. Cred că ar fi bine să vă faceți anunțurile privind uh, timpul de vorbire alocat uh, înainte de primul vorbitor și nu după aceea. Da, da, când cineva se comportă exemplar, să știți că și eu evidențiez asta. Bun. Prima observație fundamentală ar fi următoarea. Cred că ar fi de mare ajutor dacă, în privința politicii de asil și protecție internațională, ne-am aplicat mai mult asupra problemei înregistrării. Și în această privință, cred că toate statele membre ar putea să-și îmbunătățească performanța. În al doilea rând, dacă oameni cu, înregistrați sau neînregistrați dispar, putem ști care este numărul lor și cum putem ști dacă au devenit sau nu victime ale traficului de ființe umane. Cum știm dacă acești oameni au găsit uh, un loc de muncă ilegal? Da? Pentru că um, lucrul ilegal nu, nici măcar nu este o chestiune ce ține de de readmisie sau de migranți. Este pur și simplu o ilegalitate și atunci problema se complică. Și apoi, când vorbim de decizii, pe de o parte, și implementarea acelor decizii, pe de altă parte, întreb dacă avem cunoștințe concrete în legătură cu momentul în care dispar oamenii. Există, există un deficit de punere în aplicare a deciziilor, există lipse de instrumente, există o indisponibilitate a țărilor de origine de a reprimi uh, resort, propriilor resortisanțe, retrimiși. Care este motivul pentru care până la urmă nu se pune în aplicare? În ce privește Marocul, Algeria și alte țări, întreb ca și uh, colega mea Monica Holmeier, dacă, dacă stagnarea procesului de negociere vizează o, incapacitate, o lipsă de capacități uh, sau o indisponibilitate uh, directă a țărilor, țărilor vizate. Gerard, ai cuvântul. Gerard Dupre. Uh, mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc domnului director general pentru prezentarea sa, însă am o întrebare Uh, care mă frământă. Ați uh, solicitat Parlamentului să se pronunțe în legătură cu o listă cu statele de origine sigure, printre care ați amintit și Turcia. O țară de origine sigură este o țară în care, cel puțin teoretic, putem să trimitem uh, cetățenii și apatrizii care trăiesc pe teritoriul acestei state. Însă, asta nu ne servește la multe acum uh, cu criza refugiaților. De ce ați trecut Turcia pe listă? Nu sunt mulți cetățeni uh, turci sau apatriți care să vină să ceară să azil uh, în Europa. Însă, dacă nu acesta este instrumentul adecvat, pot să vă spun că într-o comunicare recentă ne spuneți că considerați faptul că Turcia este o țară terță sigură, țară terță, deci nu de origine, și invitați statele membre ale Uniunii Europene să facă același lucru de ce? Pentru că în cazul unei uh, țări terțe sigure, statele mele pot să consideră că o solicitare de protecție internațională uh, este capabilă de a fi primită și asta câtă vreme uh, o o țară Uniunii Europene este considerată, o țară terță este considerată uh, sigură pentru un solicitant. De ce nu lămurim lucrurile pentru a ne putea pronunța în legătură cu o țară de origine sigură, câtă vreme are, asta nu are niciun impact? Practic, acesta este un instrument juridic, dacă bine înțeleg eu lucrurile, care ar permite statelor membre, recunoscând Turcia ca fiind uh, stat terț sigur, uh, să solicite recuperarea a tot ceea ce îi parvine pe teritoriu uh, din această țară, chiar dacă nu toate persoanele au dreptul la azil. Îmi pare rău, nu știu exact ce se află în mintea dumneavoastră sau în mintea comisiei, pentru că acum ați făcut uh, uh, o solicitare statelor membre care mie nu mi se pare că ar avea sens. Mulțumim, doamna Spinelli. Pe, e, la mie... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul director uh, general uh, care a fost formulată într-o variantă chiar de antevorbitorul meu. și aș vrea să aud uh, și eu părerea noastră privind uh, lista așa numitelor starte de origine uh, sigure. Ați, ne-ați spus cum au fost accelerate măsurile de returnare și de readmisie um, prin acele comisii mixte. Vreau să întreb dacă această accelerare uh, este cumva combinată și cu o decelerare a procesului de, de aderare, de apropiere a Uniunii Europene de Turcia, pentru că aici mai sunt foarte mari rezerve ale Uniunii Europene în legătură cu drepturile omului. Epurarea etnică din Kurdistan, care este momentan întreprinsă de forțele armate turcești, mă gândesc la atacurile de, recente de la Roșaba, um, sunt uh, totuși grăitoare. Aș vrea ca, mi-aș dori ca Comisia Europeană să facă o declarație cu privire la uh, declarația pe care recent uh, premierul turc a făcut-o în legătură cu um, aderarea la Uniunea Europeană da? A, a fost făcută o afirmație amenințătoare cu privire la deschiderea porților Turciei pentru toți migranții care pe ruta Balcanilor de Vest vor să ajungă în Europa. Eu cred că eu cred că Comisia Europeană nu trebuie să abordeze doar elementele pur birocratice ale acestor negocieri, ci și dimensiunea politică. Mulțumesc, domnule președintele, am închis lista de vorbitori doar ca să știți urmează uh, domnul Haller Haho. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Rutte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Rutte. Ați spus uh, foarte clar că uh, doar în proporție de 40% aproximativ deciziile de returnare sunt urmate de acțiuni de returnate. Care sunt cele mai problematice națiuni, respectiv state membre, atât relativ cât și în cifre absolute? Există state membre care au un succes mai mare în returnarea anumitor resortisanți din anumite state membre în țările de origine. Noi înțelegem că există uh, state de origine care sunt rezervate în a reprimi lor, dar poate că există și aici diferențe, state mai performante, mai puțin performante care este motivul sau mot, care sunt motivele reale pentru care Pakistanul refuză punerea aplicarea acordului de readmisie și de ce uh, sunt atât de mulți uh, oameni care în continuare nu sunt returnați în Bosnia-Herzegovina sau Serbia sau uh, Firom, cu toate că există acorduri de readmisie-returnare. Mulțumesc, domnul Diaz de Meira. Vă mulțumesc, domnule Rute, pentru informațiile pe care ni le-ați uh, oferit. Doamna Holmeier și doamna Zipper și, și dumneavoastră ați vorbit de Maroc. Ieri, în uh, mass media spaniolă, am aflat și am și dat câteva telefoane de, acu, de atunci încoace, am aflat despre următoarele uh, evenimente. Nu vreau să mă solidarizez cu, cu refugiații, dar vreau să combat fenomenul de, de, de refugiați falși. Deci ce s-a relatat în presă? Tineri marocani cu bani se deplasează la Casablanca, în Casablanca, și au un avion în Istanbul, Da, iar pentru, pentru că pentru deplasarea unui marocan în Turcia nu este nevoie de viză. Când ajung în Turcia, își cumpără un pașaport uh, sirian falsificat sau chiar contrafăcut și se uh, lansează într-o călătorie plătită cu autocare, în, spre Europa, în special în, spre, cu destinația Suedia. În ultima vreme, presa a relatat despre 10.000 de astfel de tineri marocani care ar fi ajuns în Europa de Vest. Vreau să întreb dacă Comisia are cunoștință de acești falși refugiați, dacă Turcia are eventual cunoștință. Domnul Cărcăp. Just. Mulțumesc. Vreau să vă spun doar că Uh, costul unui bilet de la, din Maroc la Istanbul este uh, de 40 de euro cu Turkish Airlines. Readmisiile uh, din, cu Gre- din Grecia au fost 137 de mii la numărul de decizii, dar doar 130.000 de um, impuse în aplicare. Uh, eu înțeleg că cifrele sunt uh, importante și grăitoare, dar credeți că uh, pe lângă birocrație uh, există și aspectul voinței politice sau lipsei de voință politică pentru punerea aplicarea unor acorduri de readmisie. Mă, mă gândesc în special la Turcia. Poate că Turcia trebuie ajutată să își depășească reticența. Anul trecut, uh, peste 800 de mii de oameni au intrat în Grecia. Anul acesta ponderea sirienilor este mai mică, dar și anul acesta ne gândim la uh, în jur de 60, 600 de mii. Dar uh, dacă ne gândim la punerea aplicare uh, în proporție de 40% a deciziilor de returnare, atunci aproape 300 de mii de persoane vor rămâne în Grecia și nu putem, nu avem, nu avem cum să-i uh, uh, cum să-i uh, controlăm, nu avem nici cum să-i scăpăm de presiunea care se exercită pentru a, ca aceștia să intre în rețelele de traficanți. Și avem orice instrumente pentru a convinge Pakistanul să, să primească înapoi cercetorii lor? Tack, herr ordförande, och eh, tack eh, för rapporten. Eh, Domnule președinte, mulțumim domnului director general pentru prezentarea făcută. A fost un raport foarte interesant pentru că cifrele pe care domnia sa le-a prezentat au fost foarte interesante pentru mine, în special cifrele cu privire la readmisia între Grecia și Turcia. Da? Cifrele în, au, nu sunt încă publicate pentru 2015. Aici o să vedem ce se va mai întâmpla. Grecia a solicitat re, reprimirea a 135 de mii, dar uh, Turcia uh, a acceptat doar 13.100 și până la urmă au fost returnați efectiv doar 2.000 birocrația se pare că nu se suprapune cu realitatea și ce văd eu în realitate este că atunci când vii din Turcia în Grecia, nu vrei să rămâi în Grecia. Deci majoritatea migranților nu vrea să rămână în Grecia, vrea să meargă mai departe. Nu vrea să solicite azil în Grecia. Așa că nu înțeleg cum se poate, poate accelera uh, procesul de returnare, pentru că fluxul de migranți crește de la zi la zi, asta se vede clar. Uh, cum putem face a, a, uh, numărului, numărul, cum putem face față numărului crescut de a, uh, solicitări, cum le putem prelucra și cum putem organiza mai bine returnarea? În cadrul procedurii de returnare trebuie să Trebuie să dovedești mai întâi că refugiatul sau migrantul respectiv a intrat pe teritoriul Uniunii Europene prin uh, Turcia sau pe calea Turciei. Este foarte greu să dovedești acest uh, lucru, dar în momentul în care ar putea fi dovedit prin înregistrare, atunci s-ar putea uh, foarte bine stabili traseul pe care migranții l-au urmat și atunci lucrurile ar fi mult mai simple. Уважаеми господин Рюте. Domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Rute, vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. În legătura cu țara mea, Bulgaria, Bulgaria este o țară limitrofă cu Turcia. Și de aceea cooperarea Bulgariei cu Turcia este foarte importantă pentru securizarea frontierelor și reducerea fluxului de migranță. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a publicat uh, recomandări suplimentare privind punerea aplicarea planului de acțiune prin, uh, prin migrarea, migrația. Și au fost prezentate și recomandări pentru uh, stabilirea fluxului de migrați. Asta în contextul apariției mass media unor documente conform cărora Turcia ar putea inunda Uh, Grecia și Turcia uh, și Bulgaria cu migranți pentru a exercita presiunea asupra uh, Uniunii Europene în legătură cu solicitările sale proprii vis-a-vis -vis de UE. Cum putem să ne asigurăm că Turcia nu va mai amenința inundarea Uniunii Europene cu migranți pe care deocamdată îi ține pe teritoriul său, în condițiile în care Uniunea Europeană a conferit un ajutor de peste 3 miliarde de euro pe Turciei pentru programa migrației. Eh, Doamna Post, mulțumesc, domnule președinte. Mi-am am ascultat toate opiniile exprimate și am eh, reflectat eh, puțin și la documentele pe care noi le-am adoptat pe această temă, documente care invocă întotdeauna valorile comune, respectarea drepturilor omului, drepturilor, fundamentale. Întotdeauna suntem preocupați să uh, facem față unei situații în condiții de dreptate și echitate solicităm drepturile, respectarea drepturilor omului pentru noi, dar nu facem același lucru și pentru alții. Știm că Turcia este un stat din ce în ce mai autoritar, că drepturile minorităților nu sunt respectate în această țară. Am întreprins repetate uh, vizite în această țară și cunosc standardele de acolo. Același lucru este valabil și pentru Balcanii de Vest, unde uh, minoritatea romă, ca de altfel în toată Uniunea Europeană, uh, are o situație dificilă. Romii din uh, uh, Balcani au, fost, uh, au migrat în mase înspre Europa și aceștia urma să fie returnați. Dar la ce viață se pot aștepta ei în condițiile în care n-au acces la piața forței de muncă, n-au acces la educație? Cum să-și crească copiii? în țările lor. Și atunci trebuie să te întreb dacă poți să dispui returnarea în astfel de uh, țări Vreau să întreb vis-a-vis -vis de Turcia, cum consideră Comisia Europeană că poate Uniunea Europeană să-și păstreze demnitatea în condițiile în care retrimite în astfel de țări uh, migranții. Uh, Mulțumim pentru toate aceste întrebări. Uh, timpul nu este aliatul nostru, așa că, domnule Iute, uh, Vă rog să răspundeți pe cât puteți de succint și de sintetic. Relatively, uh... În timpul relativ scurt pe care îl mai am la dispoziție, uh, voi încerca să răspund la întrebări și vă rog să mă iertați dacă le voi grupa puțin pentru eficiență. Doamna Sipel și doamna Holmeier au formulat întrebări uh, foarte similare în legătură cu Marocul și Algeria. cu Marocul uh, am negociat, uh, dar nu cu prea mare succes, uh, un astfel de acord încă din 2002, cât vreme cu Algeria nici n-am început, nici n-am demarat încă negocierile. Și părerea mea personală este, și sublinez că este foarte personală, avem nevoie de o reevaluare a relațiilor. În cazul Marocului, problema uh, cetățenilor uh, din state terțe este problema cea mai spimoasă în ce privește Algeria. Uh, nu există, nu există pentru noi nicio pârghe, niciun stimulent pentru a-i interesa să, să intre în negocieri. Răspunzând domnului Diaz de Meira, pot să spun că suntem conștienți de problema care există cu acești oameni care migrează din Maroc prin Turcia în Europa. Am abordat-o și cu colegii mei turci, de altfel, cu omologii mei. Într-adevăr, există posibilitatea ca unii să cumpere pașapoarte siriene, dar, exist, dar avem foarte mulți cetățeni marocani cu statut uh, ilegal uh, care uh, nici nu, nici nu cumpără alte pașapoarte. Ei au fost identificați ca atare, ca marocan, în număr de aproape 10.000 anul trecut. Unii își, nu își divulgă cetățenia, cel puțin la început, încerc, încercăm să analizăm situația și încercăm să facem în așa fel încât toate documentele să fie uh, analizate, înregistrate uh, și și cetățenia să fie uh, înregistrată. În același timp exercităm presiune asupra Turciei pentru reintroducerea obligativității de vize pentru Maroc, dar deocamdată nu avem prea mare succes, recunosc. În ce privește cifrele eh, generale, vreau să spun să fie foarte clar. Cele 40% eh, vizează 40% din deciziile de returnare eh, propriu-zise. Există state membre care nu, nu, nu operează cu decizii de returnare. Există foarte multe persoane care au trecut prin procedura de solicitare de azil Uh, au fost refuzați, dar nu fac, uh, nu fac obiectul unor decizii de returnare. Uh, din mai multe motive asta, din motive umanitare, dar există și reguli în directiva privind protecția internațională, directiva privind acordarea azilului um, um, uneori cetățenia declarată a migrantului este de așa natură încât autoritățile europene nici nu-și uh, mai fac oboseala să demareze o procedură oficială de returnare. Sigur, uh, uh, încercăm să uh, uneori să avem și cifre, să zicem, pozitive acolo unde situația de fapt nu este atât de bună. A menționat-o și doamna Sipă. Există foarte, foarte multe dificultăți birocratice în returnare. Trebuie să demonstrezi uh, că persoana respectivă are cetățenia pe care o declară, trebuie să uh, dovedești că documentul pe care persoana îl deține este un document uh, adevărat, autentic, trebuie să dovedești că persoana a venit pe o anumită rută și nu pe alta și și tocmai de aceea au fost create și aceste comitete pentru readmisie, pentru că, pentru că avem foarte mari dificultăți în anumite cazuri individuale să, să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Sunt mulți infractori care în țările de origine au comis infracțiuni pe care noi nu-i vrem, pe care statul de origine nu-i mai vrea înapoi pentru că sunt oameni periculoși și um, tocmai în comisiile de readmisie încercăm să conciliem aceste cazuri, să rezolvăm. sunt într totul de acord cu dumneavoastră că primul pas pe care trebuie să-l uh, consolidăm este înregistrarea. Asta încercăm să o facem și în așa numitele hotspots, puncte fierbinți, Ați uh, văzut uh, cel mai recent raport al Comisiei pe această temă. Domnule Depre, dumneavoastră văd că citiți printre rândurile raportului. Mă refer aici la comunicarea Comisiei de acum câteva zile. Acolo spunem doar că statele membre ar trebui să examineze posibilitatea Uh, declarării unor țări terțe ca fiind țări de uh, origine sigure, țări terțe sigură. Nu vorbim explicit de Turcia, dar uh, luăm în considerare aplicarea declarației de Convenției de la Geneva în legătură cu această țară. Și cum bine ați intuit, există un mesaj voalat în această direcție în declarația noastră. O țară terță sigură înseamnă, și știți mai bine ca mine, că nu mai este nevoie să treci prin procedura de azil, ci poți să-l returnezi fără a-l trece prin procedura de azil. O țară terță sigură înseamnă, nesigură înseamnă că trebuie să se treci prin procedura de acordare a zilului, dar, că, dar există în același timp și proceduri accelerate, respectiv simplificate pentru uh, aceste persoane. Astea sunt uh, căile pe care se poate merge. În ce privește uh, țările terțe sigure, noi nu putem lua decizii la nivel european pentru că aceste decizii revin statelor membre individuale. Deci statul membru, uh, statul terț um, sigur nu poate fi declarat ca atare de către Uniunea Europeană. Îi dau dreptate doamnei Spinelli când spune că toate aceste proceduri de returnare trebuie să se desfășoare sub e, umbrela, să zicem, generică a respectării drepturilor omului. Domnul Halo Ayo, ați spus-o dumneavoastră și este foarte clar că unele state membre sunt mai bune, mai performante și alte state membre sunt mai bune în relația cu anumite state terțe. În ultimele luni am încercat să identificăm în contacte cu toate statele membre de ce anumit, anumite state membre sau, sunt mai performante uh, Uh, în relația cu anumite state terțe pentru ca să putem învăța unii de la alții. Uneori uh, vin în discuție aici vechile legături coloniale, alteori există pârghii uh, concrete între statele respective și în alte cazuri există pur și simplu niște șiretlicuri pe care statele membre le găsesc în relația cu anumite state terțe pentru a face acceptabile uh, Eh, returnările pe care le operează. Vrem eh, membre o platformă pentru a discuta aceste practici, pentru a face un schimb de experiență în acest domeniu. Și cu asta trec la uh, uh, domnul Kirkup. Cred că uh, uh, ați folosit un zero în plus la cifra pe care ați menționat-o. Internetul nu, nu, nu, știu că internetul nu minte, dar uh, uh, Pot să vă spun din reuniunile concrete pe care le-am avut. Da, mă rog, nu, nu discutăm aici în bilateral. Doar pentru a vă răspunde în legătură cu Pakistanul, ce putem face noi în relație cu Pakistanul? Avem, am convenit la ultima comisie de readmisie ca pakistanezii să vină la Atena Eh, și împreună cu autoritățile elene să participe la procesul de identificare, <clears throat> așa cum pakistanezii au făcut înainte vreme în Regatul Unit. <clears throat> Problema este că de multe ori identitatea eh, eh, este pusă sub semnul întrebării. Deci este important ca pakistanezii împreună cu Comisia Europeană, cu grecii, cu Frontex să Uh, elucideze aceste cazuri și, uh, de asemenea, să contribuie la marea acumulare de cazuri care, uh, între timp, apasă pe umerii birocraților. I do not want to comment on threats. I want... Vreau să comentez și amenințările acum și să mă asigur că confruntăm orice stat terți, bineînțeles și Turcia, uh, în comisii în legătură cu ceea ce se întâmplă, de fapt, de la fața locului. Deocamdată, deși nu pot să zic că aceasta este o tendință, toate cifrele au uh, scăzut considerabil în ceea ce privește migranții uh, ilegali care ajung în Turcia în Bulgaria sau în Grecia. Însă aceasta este o tendință care persistă doar de câteva zile și nu cred că ar trebui să uh, tragem concluzii deja, ci să monitorizăm mai îndeaproape situația, să vedem încotro se îndreaptă. Domnule președinte, sper că am răspuns, chiar dacă poate nu satisfăcător, la toate întrebările și atunci când vă purta discuții legate de viitoarele sisteme și de frontierele inteligente, va trebui să mai luăm în calcul și reforma sistemului Dublin. Și aș dori să spun și doamnei Holmeier acum că va trebui să vedem cum putem să monitorizăm și sistemele noastre IT în ceea ce privește politica de returnare, pentru că există aici lacune cărora trebuie să le facem față și sperăm că în următoarele câteva săptămâni vom putea discuta și, alta, a, și a, asta. Domnul președinte, îmi pare rău că nu v-am putut lăsa să vorbiți mai mult. Mă bucur că ați putut răspunde fiecărui membru în parte, pentru că au fost întrebări care, de fapt, manifestă o îngrijorare generală. Aș dori să rog interpreții, spune domnul președinte, dacă pot să ne fie de ajutor și aș dori să cer scuze domnului Diaz de Mera, uh, care a așteptat acest ultim punct. Uh, oare putem să-l discutăm acum? Punctul 28, libe, uh, delegația Libe pentru a discuta frontierele inteligente în Finlanda, 25-26 iunie 2015. Domnul Diaz de Mera are cuvântul pentru a discuta acest punct. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, eh, aș dori să mulțumesc doamnei Catherine Huber și lui Angelin pentru că au fost gazde desăvârșite. Delegația noastră a avut loc uh, pe 25 și 26 iunie. Am dorit să mulțumim și de autorităților finlandeze. Am încercat să înțelegem uh, cum funcționa, funcționează acest sistem în Finlanda. Am discutat, am vizitat un proiect pilot într-o zonă de frontieră la Helsinki și am vizitat și o zonă situată la granița cu Rusia, unde am putut vedea pe teren sistemul de intrare și ieșire care funcționează în Finlanda. Am apreciat mult cooperarea între autorități, am putut observa această cooperare strânsă la frontiera cu Rusia. Asta în legătură cu uh, Uh, implementarea proiectului pilot. Am călătorit cu barca, cu o uh, barcă de patrulă, o experiență de neuitat. Apoi am uh, vizitat și zona de est a Helsinki, unde am văzut punctele de procesare la punctele de trecere a frontierei, am văzut feriboturi care transportă în mod regulat pasageri chinezi care trec frontiera și care cu toții aveau pașapoarte și am putut să vedem cum acești oameni traversează frontierele inteligente. O altă parte importantă a vizitei noastre, la fel de interesantă, a fost vizitarea aeroportului din Tam, unde am putut vedea tot procesul în acțiune. Cred că a fost o vizită foarte instructivă. Agenția EULISA ne-a facilitat munca și cu asta închei, domnule președinte, mulțumesc. Mulțumim, domnule Diaz de Mero, îmi pare rău că discuția aceasta a avut loc la finele ordinii noastre de zi. Mulțumim pentru acest uh, raport. Mai e cineva care ar dori să ia cuvântul în legătură cu acest subiect? Dacă nu, mulțumim, domnule Dias de Mera. Celorlalți colegi care au participat la această delegație le transmit mulțumirile mele. Mulțumim oricum că ați rămas până la sfârșit, mulțumim și secretariatului. Dacă mai sunt uh, și alte aspecte, le discutăm, nu mai sunt la diverse. Atunci următoarea noastră întâlnire va avea loc pe 29 februarie la Bruxelles și apoi pe 17 februarie o întâlnire comună jurii libe și apoi pe 22 februarie o audiere respectarea democrației, statului de drept, drepturilor fundamentale și a justiției. Vă mulțumesc foarte mult!